Bardzo serdecznie witam Państwa. Rozpoczynamy z ponad kwadransu. Bună ziua tuturor! Suntem uh, puțin în întârziere, dar uh, haideți să începem ședința. Este totuși luni, ce să facem? ce privește ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții, o considerăm adoptată. Ședința noastră se transmite pe internet, iar interpretarea e disponibilă în 16 limbi. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 29 și 30 august avem procedură obișnuită. La punctul 4 avem un schimb de opinii cu domnul Rodrigo de la Puerta, director al uh, Biroului de Legătură FAO, pe lângă Uniunea Europeană și Belgia, o schimb de opinii uh, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației. După cum știți, această zi se ține în fiecare an pe data de 16 octombrie. este de fapt data în care a fost înființată FAO în 1945. Comisia noastră, Comisia Agri, nu are programată o reuniune pe 16 octombrie anul acesta, prin urmare marcăm această zi astăzi. Este o temă care ne interesează de ceva vreme și uh, avem, iată, plăcerea de a-i ura bun venit încă o dată în rândul nostru domnului Rodrigo de la Puerta Montoya, care este director al Biroului de Legătură FAO pe lângă Uniunea Europeană și Belgia. După cum știți, domnul de la Puerta a mai participat uh, la ședințele noastre, a fost în comisie pe 17 mai când ne-a comunicat rezultatele simpozionului global cu privire la poluarea solurilor. Astăzi, domnul de la Puerta a venit pentru a ne prezenta ultimul raport publicat de FAO cu privire la stadiul securității alimentare și nutriției, alimentației în lume. De asemenea, ne va vorbi și despre ideile principale din următorul raport FAO cu privire la stadiul agriculturii, migrație, agricultură și dezvoltare rurală. Avem așadar o ocazie excelentă pentru a avea un schimb de vederi cu un reprezentant al unei organizații extrem de importante, cum este FAO. Vă amintesc de asemenea că am primit invitația domnului Grațianu da Silva, directorul general al FAO, și uh, vom trimite o delegație comună GRI o delegație ad hoc, pentru a participa la summitul parlamentar mondial împotriva foametei și malnutriției. Summitul se va ține la sfârșitul acestei luni la Madrid și vor participa membrii parlamentelor din lumea întreagă. Vom avea acolo ocazia de a întări angajamentul politic luat pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acum, după această introducere destul de lungă, cred că putem trece la tema propriu-zisă. Iurez bun venit uh, invitatului nostru și comisiei. De asemenea, salut uh, reprezentanții diverselor instituții care sunt aici în sală ca să asiste la acest schimb de vederi extrem de important. Bun venit tuturor, bun venit uh, deputaților, colaboratorilor lor, bun venit și dumneavoastră, domnule de la Părta, și fără mai întârzia, vă dau cuvântul. Prosimy bardzo. The floor is yours. Vă rog. Zgłasza się pan e, poseł Des, koordynator grupy EPL. Panie pośle. Ja, ja... Domnul Des. Domnule președinte, în numele tuturor colegilor prezenți aici în sală, îmi permit să vă urez la mulți ani pentru că astăzi uh, uh, vrem să vă transmitem uh, toate cele bune, urările noastre de sănătate și sper să aveți în continuare mult succes în mandatul nostru de președinte al acestei comisii. Mulțumesc, domnule de la Puerta, aveți cuvântul. Domnule președinte, la mulți ani, doamnelor și domnilor, sunt onorat să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta două rapoarte emblematice ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură. În primul rând, vreau să vă uh, prezint uh, raportul SOFI în engleză, care se referă la stadiul securității alimentare și nutriției în lume, care a fost publicat în urmă cu câteva săptămâni. În al doilea rând, voi vorbi despre raportul SOFA, stadiul uh, alimentației și agriculturii, uh, care încă nu a fost uh, publicat oficial, va fi publicat pe 15 octombrie. Și, uh, bineînțeles, voi vorbi și despre Ziua Mondială a Alimentației. Înainte de asta, vreau să dau câteva vești bune, după cum a spus președintele în introducere. Pe 29 și 30 octombrie, într-adevăr, vom organiza primul summit parlamentar summit al parlamentelor, summit global împotriva foametei și malnutriției la Madrid. Scopul summitului este să cristalizăm voința politică pentru a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă 2, să eradicăm foametea la nivel internațional și mă bucur că președintele Parlamentului European, domnul Tajani, împreună cu o delegație oficială de la Comisia Agri și de la Comisia uh, DV vor participa. De asemenea, uh, vom uh, crea o alianță internațională pentru a combate foamea și malnutriția cu ocazia acestui eveniment. Stimați eurodeputați, în ce privește primul raport care examinează sta stadiul securității alimentare și nutriției în lume, SOFI, este a doua oară când publicăm acest raport uh, și l-am publicat împreună cu patru agenții ONU cu care am colaborat. Este așadar o muncă de echipă. Mă tem însă că raportul nu vine cu vești bune. Este al treilea an în care avem vești proaste. 821 de milioane de persoane au uh, suferit de foame în 2017. Asta înseamnă o creștere de 17 milioane de oameni față de anul anterior. Înseamnă, de fapt, că unul din nouă oameni uh, în lume este subnutrit și asta în mod cronic. E un lucru îngrijorător, deoarece e practic o inversare a tendinței de reducere a foametei pozitive pe care am constatat-o în ultimii 15 ani. Tendință care, începând cu 3 ani în urmă, a început să se inverseze. Vedem că, din nou, nivelul de foamete crește. Practic, ne întoarcem la nivelul de foamete de acum un deceniu. Cred că sunteți de acord cu mine că trebuie să luăm măsuri urgente și trebuie să facem investiții pe termen lung în comun. Este momentul în care trebuie să ne întețim eforturile pentru a atinge uh, acel obiectiv global de eradicare a foamei până în 2030, pentru că suntem foarte departe de el. În a doua parte a raportului uh, se explică um, extremele uh, climatice ca o cauză pentru creșterea nivelului de foamete. Am identificat, de fapt, trei cauze la FAO pentru uh, această creștere. Variabilitatea foarte mare a climei, pe care am menționat-o, apoi uh, conflictele și uh, problemele de natură economică. Aceste uh, trei cauze coexistă, ele interacționează, sunt strâns legate și uh, situația nu face decât să se înrăutățească și se ducă la o agravare a foametei în multe țări. Revin acum la câteva din uh, datele cheie ale acestui raport. Ați primit o broșurică și am lăsat și la intrare uh, versiunea integrală a raportului. De asemenea, în prezentarea PowerPoint aveți un link în caz că doriți să descărcați raportul integral. După cum spuneam, 821 de milioane de persoane au fost subnutrite. Un lucru pozitiv, însă, dacă ne uităm la prima coloană cu albastru, dacă putem să spunem că e pozitiv, este că malnutriția în rândul copiilor uh, vârsta de 5 ani sub 5 ani, uh, deci uh, copiii care sunt uh, subdezvoltați fizic pentru vârsta lor, cifra aceasta continuă să scadă. Însă este foarte ridicată chiar și așa. 22% dintre copiii sub 5 ani sunt încă malnutriți adică aproximativ 151 de milioane de copii. Un alt lucru încrujurător este că uh, foarte mulți uh, copii sunt uh, subponderali și în același timp obezitatea crește. 38 de milioane de copii sunt uh, abuzi, sunt uh, obezi, uh, majoritatea în America de Nord, însă, de fapt, uh, dacă ne uităm și la Africa și la Asia, vedem că și acolo sunt tot mai multe cazuri de copii supraponderali. Paradoxul este că în uh, anumite țări găsim uh, fenomene precum uh, subnutriție, obezitate, anemie uh, la femei, uh, obezitate la adulți și sunt forme multiple de malnutriție care coexistă nu doar în aceeași gospodărie, ci chiar și la o singură persoană, dacă luăm în seamă întreg ciclul vieții. Deci aceeași persoană poate fi subnutrită, obeză uh, în perioade diferite. Apoi, dacă ne uităm la schimbările climatice, la fenomenele climatice extreme, vedem că uh, clima se schimbă tot mai tare și că fenomenele extreme cresc atât ca număr cât și ca intensitate. După cum vedeți uh, pe această schemă, linia întreruptă din partea de sus indică evenimentele adverse climatice și uh, e clar că uh, crește uh, cifra pentru că în fiecare an uh, se înregistrează în jur de 213 evenimente extreme, uh, evenimente grave. Iar uh, când acestea afectează țări care depind foarte mult de agricultură, agricultura are de suferit uh, dramatic. Prin urmare, trebuie să facem eforturi pentru ca sectorul agriculturii să devină mai rezilient și sustenabil în același timp. Aici, vestea bună este că știm ce avem de făcut. Avem cunoștințele necesare, avem programele și instrumentele necesare pentru a ajuta pe oameni, în special pe fermieri, să se adapteze și să anticipeze extremele sau fenomenele climatice extrem de schimbătoare. Dar e nevoie de uh, o scalare a programelor și politicilor astfel încât să încurajăm reziliența climatică pe tot parcursul lanțului uh, agroalimentar. Insecuritatea alimentară este unul dintre motivele principale pentru care oamenii hotărăsc să uh, migreze. Și migrația e deci o altă temă pe care vreau să o discut pe 15 octombrie, în ajunul Zilei Mondiale Alimentației, FAO va publica celălalt raport emblematic, SOFA, care se referă la stadiul alimentației și agriculturii și care uh, discută legăturile dintre migrație, agricultură și dezvoltare rurală. Cu siguranță el uh, conține date foarte interesante pentru cei care elaborează politici. Vă dau doar uh, un fel de imaginea generală a acestui raport și odată ce el va fi publicat, sper să îl examinați în detaliu. În primul rând, am constatat că migrația internă, migrația în interiorul unei țări, este un fenomen mult mai amplu decât migrația internațională. În al doilea rând, am mai constatat că migrația între uh, țări dezvoltate este mai mare ca amploare decât migrația uh, de la uh, țări în curs de dezvoltare. Considerăm apoi că uh, trebuie să încurajăm ocuparea tinerilor în uh, zonele rurale, dar și urbane. Este o chestiune esențială. Spre exemplu, Africa trebuie să creeze 18 milioane de locuri de muncă în fiecare an. Asta pentru a absorbi uh, persoanele nou intrate pe piața muncii. Însă, Africa reușește să creeze abia 3 milioane de locuri de muncă pe an. Asta înseamnă că 15 milioane de tineri uh, sunt șomeri. Sunt uh, înregistrați ca șomeri în fiecare an. O altă cifră interesantă este că o mare parte din remitențele internaționale, banii trimiși în țara de origine ajung în zonele rurale. Și astfel putem uh, concluziona că foarte mulți din uh, migranții internaționali provin din zonele rurale. Probabil că întâi se mută de la sat la orașul din apropiere, la o regiune mai apropiată și apoi într-o altă țară, dar originea acestui fenomen este în zona rurală. Stimați eurodeputați, uh, câteva cuvinte pe scurt despre ziua Mondială a Alimentației și vă arăt un scurt clip. surround rural. For our future, our future. As you see, the main după cum ați văzut, tema principală o reprezintă acțiunile noastre pentru un viitor al nostru. Credem că putem până în 2030 să eradicăm foamea, să existe zero foame. Dar pentru asta vocea noastră trebuie să fie puternică și clară. Putem face acest lucru doar dacă lucrăm împreună, doar dacă ne punem în comun forțele, toate națiunile, toate continentele, sectoarele și profesiile. 80% dintre oamenii săraci locuiesc în zonele rurale unde depinde de agricultură, de pescuit și de silvicultură. De aceea e nevoie de o transformare a economiilor rurale dacă vrem să ridicăm foamea. Trebuie să creăm oportunități pentru a încuraja investițiile sectorului privat în agricultură, respectând sigur principiile pentru investiții responsabile în agricultură, încurajând programele de protecție socială pentru persoanele vulnerabile și dând o piață de desfacere în uh, mediul urban pentru cei care produc alimente. FAO este gata să sprijine toate eforturile globale uh, oferind guvernelor și uh, decidenților uh, date, probe uh, solide, relevante, inclusiv statistici și date de monitorizare. Putem oferi consultanță în ce privește formularea și aplicarea sau chiar promovarea tratatelor internaționale și cadrului juridic. Putem să sprijinim programele naționale de agricultură și alimentație, legislația, țările pentru atingerea indicatoarelor. Dumneavoastră aveți un rol fundamental ca membri ai Parlamentului European și sper sincer ca summitul parlamentelor împotriva foametei și malnutriției de peste două săptămâni să creeze un consens între toți parlamentarii la nivel global și anume că putem ca până în 2030 să eradicăm foamea și malnutriția din lumea noastră. Vă rog să vă alăturați nouă ca pe 16 octombrie să continuăm uh, să discutăm despre foamete și malnutriție. Și uh, încă un alt eveniment pe care îl organizăm uh, la Parlament este vorba despre un eveniment de cercetare și inovare pentru a eradica foamea în lume. Astea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Suntem pe deplin deschiși să colaborăm. Iată pe acest slide datele noastre de contact aveți uh, mobilul și e mail meu. Suntem foarte aproape de dumneavoastră. În 10 minute mă pot deplasa aici pentru a discuta cu dumneavoastră orice chestiune care este de interes comun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. și vă mulțumim că ne-ați informat cu privire la această temă foarte importantă pentru lumea întreagă și pentru Europa. Și ne-ați spus foarte multe informații utile despre munca pe care o desfășoară FAO în acest domeniu. Și vă mulțumim de asemenea pentru cooperare. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm discuțiile la summitul din Madrid. Și acum vom da cuvântul domnului Danti. Merci, monsieur le président. Domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc, domnule de la Porta, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne-ați spus, după cum știam foarte bine, că foamea este o preocupare pentru noi toți și trebuie să rămână așa. Avem datoria de a îmbunătăți alimentația în lume. Am o întrebare despre un subiect pe care nu l-ați invocat. În 2008-2009, șefii de state și guverne membri ai G20 au însărcinat FAO cu misiunea uh, transparenței în ceea ce privește stocurile mondiale pentru a lupta împotriva uh, înșelătoriilor din domeniul alimentar um, și împotriva volatilității prețurilor. Uh, aș dori să aflu dacă acest subiect încă mai este de actualitate și în termenul preocupărilor FAO. Pan de Castro, pani profesor spus? Domnul de Castro. Tanto, eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru care îl felicit pe domnul de la Părta și uh, întregul personal al FAO de la Bruxelles. Aceste subiecte ne interesează pe toți și așa cum ne-au arătat și graficele pe care ni le-ați prezentat, situația se înrăutățește, nu se îmbunătățește. Și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit când vine vorba de siguranța alimentară și în special când vine vorba de angajamentul nostru de a dezvolta zonele problematice de pe planetă, în special în Africa. Acesta trebuie să fie principalul nostru angajament în Europa, pentru că nu ne putem ocupa de problemele migratorii dacă nu uh, ne confruntăm cu curaj, dar și cu inteligență cu problemele din țările în care este nevoie de creștere. Și putem face acest lucru dacă ne uităm și la ce au făcut alte și ce fac alte țări din lume. Să nu uităm cât investește China în Africa în acest summit la care au participat mai bine 50 de, staff, de șef de stat și de guvern din Africa, China a investit mai bine de 60 de miliarde de euro în acest proiect uh, Belt and Road. Și Europa ar trebui să facă mai mult și sper că acest eveniment important de la Madrid, acest summit mondial de pe 29 și 30 octombrie, va duce la o mai mare conștientizare a acestei probleme foarte importante și grave a foametei în lume. Și noi, uh, Aici, în Parlamentul European, vom uh, sărbători pe 16 octombrie Ziua Mondială a Alimentației. A apărut și pe unul dintre slide-urile dumneavoastră și amintesc tuturor că pe 16 octombrie va avea loc un eveniment în Parlamentul European și, desigur, toți colegii sunt invitați. Mulțumesc! Buda. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> mulțumesc, domnule director, pentru expunerea făcută. Uh, sigur că ori de câte ori am posibilitatea le spun fermierilor că este o misiune nobilă să ofer hrană cetățenilor uh, um, lumii, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni foarte importante și anume faptul că sectorul agricol, nu doar din România, ci și din alte state, a fost în Irlanda, este la fel, se confruntă astăzi cu o problemă foarte mare legată de lipsa forței de muncă. Ați spus la un moment dat că sunt zone care, în care este șomajul foarte mare. Eu cred că dumneavoastră, prin Ceea ce faceți uh, ca și activitate de consiliere ar trebui să găsim un echilibru în ceea ce înseamnă aducerea muncitorilor din alte zone ale lumii Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că nu poate să se dezvolte cu resursa umană pe care o are în momentul de față și este nevoie de un import masiv uh, a forței de muncă în anumite zone ale Europei pentru a asigura uh, chiar supraviețuirea fermierilor. Pentru că astăzi, repet, discutăm de o chestiune care ține de, de uh, a rezista pe piață fermierii și în România sunt foarte mulți fermieri care își închid porțile din cauza lipsei forței de muncă. Vă rog, aveți în vedere această chestiune pentru că este una extrem de gravă pentru Europa întreagă. Mulțumesc!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 Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună. Am o prezentare, am o întrebare, îmi cer scuze, concretă pentru dumneavoastră. În Parlamentul European se vorbește foarte mult despre problema azilanților, a refugiaților și se pune foarte mult accentul pe această problemă. Însă, noi trebuie să găsim o soluție la acest fenomen, nu trebuie numai să discutăm despre el. Cred că ar trebui să le dăm o posibilitate acestor persoane să rămână în Europa și acest lucru a lipsit din prezentarea dumneavoastră. Ce putem face în mod concret? Da, e bine să vorbim despre resursele financiare, dar cunoaștem cu toții această poveste. Am spus-o deja de multe ori, însă fermierii, agricultorii, de peste tot, inclusiv din țara mea, îmi spun că aceștia au foarte multe cunoștințe și ar trebui ca aceste cunoștințe să poată fi transferate în zonele în care oamenii au nevoie de ele. Până acum s-a făcut foarte puțin în acest sens și nu prea, se pare că nu prea știm ce să facem cu acestea. Doamna Petir, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentantului FAO pentru prezentarea sa. Știm foarte bine că trebuie să găsim o soluție. Nu este vorba doar despre o problemă de producție, ci și uh, despre probleme de politici alimentare în țările aflate în curs de dezvoltare. Din păcate, ajutoarele acordate nu permit atingerea obiectivelor. Așadar, care este suma ideală? Care ar fi suma ideală uh, S-a vorbit despre 800 de milioane de oameni care sunt în pericol astăzi din cauza foametei. Așadar, cum putem să-i ajutăm pe acești oameni și cum, cum putem face ca fondurile pe care le acordăm să fie folosite în mod corect și eficient? Ați vorbit de asemenea despre criza foametei care este din ce în ce mai gravă și dacă reușim să eliminăm, să eradicăm foametea, va, va fi nevoie să ajutăm zonele rurale prin măsuri de dezvoltare uh, durabilă și trebuie să um, avem uh, grijă și de agricultori pentru că ei se confruntă cu foarte multe violențe în lumea întreagă. 30 de milioane de oameni sunt amenințați cu moartea din cauza foametei și foarte mulți oameni, milioane de oameni suferă de foame din, uh, în întreaga lume. Așadar, Faptul că acești oameni nu reușesc să se hrănească corect uh, trebuie să ne îngrijoreze. Nu este vorba doar despre cifre aici, este vorba de oamenii din spatele cifrelor și trebuie să le respectăm demnitatea umană și trebuie să ajungem să rezolvăm problemele acestea trebuie să facem fiecare tot ce ne stă în putință pentru a rezolva aceste probleme. Trebuie să avem politici clare, și să atingem rezultate concrete. Mulțumesc! Domnul Heusling. Ja, vielen Dank, Herr Direktor, für die, für Aussagen. Für... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare. Problemele, după cum ați spus, sunt din ce în ce mai grave și aș dori să am câteva răspunsuri concrete legate de practicile comerciale neloiale. Adesea, mulți agricultori din Africa nu au cum să concureze pe o piață ca a noastră, care este subvenționată foarte mult. Noi exportăm foarte mult și acest lucru face rău zonelor rurale mai mult decât le ajută. și dorim să ajutăm la dezvoltarea acestor regiuni, dar cum se poate face acest lucru? Care este metoda europeană de a rezolva această problemă și de a ajuta aceste zone? Ce fel de agricultură ne dorim acolo? Dorim să avem o agricultură tehnologizată cu echipamente, cu drone? Sau dorim o agricultură durabilă, ecologică, Oare acest model nu este mai bun pentru țările din Africa? Și aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Ați spus foarte clar că nu ducem lipsă de hrană pe planetă. Putem să hrănim toți oamenii de pe planetă. Problema se pune la distribuție. Deci ar fi bine dacă am putea să vorbim despre condiții echitabile atunci când uh, se produce hrana. Nu trebuie să transmitem un mesaj că trebuie mai multă hrană, că trebuie mai multă producție. Cam 30% din produsele europene uh, sunt distruse, deci clar problema este mare. I can follow up pretty well on what my colleague Mr. Heisling just Domnul Heinz, o să mă alătur și eu domnului Heusling și o să adaug două întrebări. Ce, la ce vă referiți când spuneți investiții mari private în zonele rurale? În al doilea rând, ce indicii ne puteți da, ce piste ne puteți da pentru negocierile PAC cum ar trebui să se schimbe politica agricolă comună pentru a reduce foametea în lume. Mulțumesc! Yes. Thank you, Chair, and... Doamne McGuinness, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. O să am o abordare diferită față de a colegului meu, domnul Heisling. În Europa, intensificarea agriculturii a crescut, uh, în Euro- a crescut uh, oferta de alimente în Europa, într-o vreme în care acestea nu erau suficiente. și uh, s-au pus foarte multe întrebări aici legat de agricultură intensivă versus agricultură durabilă. Noi aici um, avem probleme pentru că suntem prea bine hrăniți, uh, și pot spune că persoanele care trăiesc în țări în care nu există hrană suficientă au nevoie de agricultură tehnologizată care să îi ajute să aibă randamente mai mari, să vindece zoonozele. Deci cred că este o provocare și pentru noi să renunțăm la, la, la prejudecățile pe care le avem referitor la sistemele uh, alimentare și să le permitem celor care chiar sunt afectați în Africa să fie reprezentați. Uh, pentru că mulți agricultori, mai ales dacă ne gândim la tehnologie și uh, forță de muncă despre care s-a vorbit, agricultorii vor să facă progrese, să folosească noi tehnologii, să aibă randamente mai mari, dar cred că în Europa discuția merge fix în direcția inversă. Ați vorbit despre cei trei factori care uh, măresc impactul acestor probleme. Care este factorul care are impactul cel mai mare. Eu cred că războaiele, conflictele sunt o, cea mai mare problemă și uh, poate că puteți, uh, vă rog să-mi dați chiar niște procente pentru a afla care este impactul războiului. Ați vorbit și despre problemele economice. Uh, ați spus de asemenea că malnutriția nu se referă doar la foamete, se uh, înseamnă și obezitate, de exemplu. Deci aștept răspunsurile dumneavoastră și aștept evenimentul Ziua Mondială a Alimentației. Sunt de acord cu colegii care spun că avem suficientă mâncare în lume, dar distribuția este problema și îi afectează cel mai mult pe cei care chiar nu au bani să-și cumpere mâncare. doamna Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva observații. Adevărul este că e puțin cam frustrant. Eu, de 40 de ani încoace, vorbesc despre foamete în lume. Noi ne mândrim în țările dezvoltate că avem atâta tehnologie și avem atâtea progrese și totuși, uite că nu suntem capabili să curmăm o situație atât de dramatică, situație care um, are efecte directe, ducând chiar la moartea mii de oameni din lume și care produce multă suferință și boli. Eu aș dori să știu unde am dat greș și dacă la nivelul FAO sunt analizate cauzele profunde ale acestei situații grave și care sunt aceste cauze. Uh, am văzut și am ajuns deja la concluzia că ajutoarele alimentare au distrus mii de exploatații, de ferme țărănești din lume. Micii agricultori au avut de suferit. Și am văzut de asemenea ca în comunicarea PAC, care ne-a fost trimisă înainte să fie propuse regulamentele, uh, în aceasta scria că unul dintre obiective era ca Europa trebuie să producă alimente pentru a hrăni clasa mijlocie din Africa. Ei bine, mie mi se pare că aceasta este cauza inițială pentru care nu se permite dezvoltarea micii și uh, micii agriculturi și agriculturii mijlocii în țările aflate în curs de dezvoltare, în care foamea este uh, foarte prezentă. Acesta este motivul fundamental. Deci dacă nu avem îndrăzneala și capacitatea de a ne asuma vina uh, și de a ne asuma responsabilitățile, nu vom avansa deloc. De asemenea, aș dori să știu care este situația reformei agricole și funciare la nivel, la, la nivel FAO. Pentru că stagnarea acestei reforme agrare și acapararea terenurilor sunt probleme foarte grave. Acum, schimbările climatice. Uh, acestea, provo- uh, acestea provoacă probleme foarte mari la nivel de recolte. Nu putem să ne ascundem după deget și cred că trebuie să luăm seama de această problemă pentru că ea durează de ani de zile și are uh, vinovați, adică capitalismul și țările în curs de dezvo- țările dezvoltate. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Madame Aguilera. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentantului FAO pentru intervenția sa foarte interesantă și mă bucur că vom avea ocazia să ne întâlnim la Madrid la sfârșitul lui octombrie. Eu am o întrebare foarte concretă. Dumneavoastră credeți că acordurile comerciale și acordurile europene pe care le semnează Uniunea Europeană cu țări în curs de dezvoltare, de exemplu, țările din nordul Africii, au posibilitatea de a îmbunătăți situația reală în aceste țări? Mă refer mai exact la lipsa de alimente din aceste țări. Chiar credeți că aceste acorduri au vreun efect sau, așa cum credem unii, acestea îmbunătățesc doar situația importatorilor europeni. Deci, efectul acestui model de acorduri este el real, se resimte în aceste țări. Există un efect pozitiv în rândul populației și mai ales la nivelul îmbunătățirii situației uh, legate de foamete. Mulțumesc foarte mult! Le urez bun venit reprezentanților comisiei, membrii de la DG Agri și DG DEFCO. Doriți să interveniți la acest subiect? Dacă da, atunci acum aveți cuvântul. Dacă nu, atunci putem să îl rugăm pe invitatul nostru să răspundă la întrebările pe care le-au adresat colegii. De asemenea, v-aș fi recunoscător dacă v-ați putea uh, referi preferenții la rolnița drobnego pomogă la problema micilor agricultori. Ar trebui să existe o preferință în sistem pentru acest model de agricultură? Ar ajuta cumva la rezolvarea problemelor? Mă refer la micile ferme, la agricultura de subsistență. Pe de altă parte, ar trebui oare să producem mai mult dacă tot se aruncă 30% din uh, alimentele pe care le producem? Apoi, investițiile chineze în Africa. Ce se întâmplă cu ele? Ele sunt menite să ajute la dezvoltarea țărilor africane? Um, ele sunt în interesul țărilor africane sau în interesul Chinei? Și în ce măsură? La fiecare știm că politica are propriile sale interese. Deci vă uh, așteptăm cu nerăbdare răspunsurile. Vă mulțumesc. Thank you very much to, to everybody. I think it's... Mulțumesc tuturor. Cred că e momentul pentru domnul Părta să iasă acum. Nu, glumesc. Voi uh, încerca să răspund la aproape toate întrebările pe care le-am notat, uh, probabil nu voi putea răspunde la toate, dar um, voi uh, încerca. Domnul Danta a adresat o întrebare. Da, este adevărat, 2008-2009 uh, au văzut o creștere foarte mare a prețurilor în lume. Și această creștere a prețurilor um, era destul de puțin legată de încălzirea globală iar uh, cele mai afectate persoane au fost săracii, atât cei de la, din zonele rurale, cât și cei din zonele urbane. Ei au fost primii afectați de această creștere a prețurilor. În 2008 și în 2009, Comitetul de Securitate Alimentară Mondială a fost consolidat. Acesta exista deja, dar uh, a avut un rol mai mic decât în 2008 și 2009. A început să lucreze în uh, contact direct cu sectorul privat și cu societatea civilă și cu toți partenerii care au fost implicați în lupta împotriva foamete. Există și un grup de experți de nivel înalt care monitorizează aceste prețuri. Am reușit uh, să inversăm un pic tendințele, am încercat uh, să prevedem să reușim să anticipăm o creștere a prețurilor pentru anumite produse și să încetinim aceste tendințe. Comitetul pentru Securitatea Alimentară Mondială se va întâlni săptămâna viitoare, în timpul Zilei Mondiale a Alimentației. Este o reuniune care nu ține numai de FAO, este o reuniune care uh, va implica și agențiile ONU și uh, parteneri din toate sectoarele implicate. În ceea ce privește observația domnului Di Castro, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Cred că acest summit este o oportunitate unică. Este prima oară când toți parlamentarii din America Latină, Africa, Asia se vor uh, întâlni la aceeași întrunire pentru a discuta subiecte extrem de importante. Ar fi foarte frumos dacă am reușit să plecăm de la acest summit cu uh, un aviz uh, global al tuturor parlamentarilor, oricare ar fi culoarea lor politică sau culoarea pielii, ă, pentru a o declarație în care să spunem că toții trebuie să luptăm pentru a eradica foametea în lume. Trebuie să subliniez faptul că domnul Di Castro este președintele Alianței Parlamentare de Combatere a Foametei. Nu este un intergrup în cadrul acestui parlament, însă este o alianță care uh, include parlamentari uh, din toate comitetele și din toate grupurile politice și uh, mă bucur că mai sunt uh, parlamentari care participă la această alianță pentru că sublinează importanța acestui subiect. În ceea ce privește întrebarea domnului Buda și lipsa de forță de muncă din aceste sectoare și lipsa de interes pentru aceste sectoare. Este adevărat, dacă ne uităm la Europa, în mod obiectiv observăm că zonele rurale își pierd foarte mult tinerii și acolo se remarcă o nevoie foarte crescută de mână de lucru. De asemenea, se manifestă și ceea ce numim noi migrația circulară sau migrația temporară. Oamenii vin acolo pentru, înapo- pentru a ajuta cu munca sezonieră și apoi um, se întorc. Și fac legătura și cu alte întrebări din partea altor colegi, și anume sprijinul pentru migranți, pentru refugiați, atât în Europa cât și în țările învecinate. Un exemplu bun pe care pot să vi-l dau este colaborarea noastră strânsă cu guvernul turc um, în uh, sprijinirea refugiaților sirieni de la frontiera dintre Turcia și Siria. Încercăm să consolidăm capacitățile, în special pentru femei, și avem rezultate excelente după acest demers de consolidare a capacităților după formare. Am observat că rata de absorție a acestor migranți pe piața din Turcia este foarte mare și partea turcă este foarte interesată de furnizarea acestor formări pentru că până la urmă este în beneficiul agriculturii din Turcia. Așa că încercăm să îi sprijinim pe refugiați să se integreze în țările în care, pe teritoriul cărora se găsesc, pentru că nu vor rămâne acolo o lună sau două, ci vor rămâne acolo poate pentru totdeauna, mai ales dacă conflictul din Siria se prelungește. Și avem exemple foarte bune și din țările învecinate cu Sudanul de Sud, unde există un foarte mare procent de refugiați. Foarte mulți dintre refugiații din țările în curs de dezvoltare ajung să lucreze în zonele rurale, așa că noi nu încercăm numai să combatem cauzele principale a migrației, ale migrației, dar încercăm și să ajutăm refugiații care deja au ajuns pe teritoriul altei țări să găsească acolo locuri de muncă bune, astfel încât să se poată întoarce în țara de origine cu noi competențe, cu noi idei și să-și poată aduce și contribuția la um, comunitățile pe care le-au părăsit. Domnul Schroeder a pus o întrebare cu privire la azilanți și la refugiați și uh, mi-a cerut exemple concrete. Cred că am răspuns într-o mare măsură mai devreme când v-am dat acest exemplu a refugiaților sirieni din Turcia. Cred că este foarte important ca noi să încercăm să venim cu idei noi și să jucăm un rol pentru acești uh, refugiați avem în această zonă și uh, Blue Hope Economy pentru, și pentru țările din nordul Africii, de exemplu pentru cei care vin din Mali sau din Niger și care lucrează în sectorul pescuitului din uh, nordul Africii. De multe ori aceștia nu se pot întoarce în țările lor de origine și nu pot să-și găsească, să găsească o soluție la problemele lor. Domnul Petir a mai pus o întrebare. Mi s-au solicitat câteva informații legate de schimbarea climatică. Cred că este foarte important să știm că Se vorbește de cifre care sunt cauzate de încălzirea globală, alte de conflicte. Din 51 de țări care se confruntă cu o criză severă, în 2017, 37 s-au confruntat cu această criză din cauza încălzirii globale. Deci Încălzirea globală cauzează foarte multe probleme. Țări precum Yemen și Somalia, însă, au cauze combinate, conflicte militare, schimbarea climatică și o încetinire a creșterii economice. E foarte dificil să găsim însă un procent matematic, dar pe măsură ce studiem problema cu agențiile ONU, ne dăm seama că agricultura este un sector extrem de vulnerabil. Agricultura nu poate să supraviețuiască fără suficiente resurse de apă și unul dintre problemele cauzate eh, de încălzirea globală este seceta. Sunt eh, secete foarte severe în eh, America Centrală, în Asia de Est, în nordul Africii și fără apă fermierii nu pot să-și continue activitatea, în special dacă e vorba de apă care provine de la, din ploaie dacă au sisteme defectuoase de irigație, aceștia nu pot rezista și dacă apare seceta, atunci trebuie să se mute. Iar numărul țărilor care sunt afectate de secetă este foarte mare. Domnul, doamna Hesling? Domnul Hoisling, de fapt, a pus o întrebare cu privire la practicile comerciale neloiale și um, politica agricolă comună. Noi la FAO considerăm că trebuie să găsim o bună combinație între ceea ce numim noi agroecologia, biotehnologie și Încercăm să ajungem la acest echilibru pentru că nu putem avea o măsur, aceeași măsură pentru toată lumea. Această agroecologie ne poate ajuta să ne atingem obiectivele durabile și credem că și biotehnologia este foarte importantă. Deci trebuie să combinăm cunoștințele tradiționale cu evoluțiile tehnologice pentru a putea să oferim consiliere științifică pentru țările care au nevoie. Tot timpul suntem un forum neutru, dar putem să sprijinim aceste țări. S-a vorbit și despre politica agricolă comună. Salutăm discuțiile în curs cu privire la politica agricolă comună, în special cele care merg în sensul simplificării și al modernizării PAC. Considerăm că aceste discuții sunt esențiale. Credem că este foarte important ca în aceste discuții să se țină cont și de subiectele pe care le discutăm acum. Cele mai recente propuneri pe marginea PAC cuprind referințe la situația mondială, la agricultura durabilă, la rezistența în fața încălzirii globale, la stabilitatea mediului înconjurător, la combaterea impactului asupra climei și noi considerăm că politica agricolă comună ar trebui să fie integrată cu discuția globală, însă aceste noi propuneri cuprinde într-adevăr câteva aspecte internaționale, iar acest lucru nouă ne place, pentru că totul este interconectat acum și agricultura din Gulop, de exemplu, este conectată cu agricultura din alte țări. S-a menționat și comerțul și cred că este foarte important ca politica agricolă comună să țină cont în același timp și de sprijinul pentru țările în tranziție, pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că și noi putem beneficia de pe urma statelor în învecinate. Aș vrea să vorbesc și despre Task Force-ul pentru Africa Rurală. Este o inițiativă care a fost lansată de comisie și pentru că s-au pus întrebări cu privire la sprijinul din partea sectorului privat și ce poate face sectorul privat, la felul în care sectorul agroalimentar poate contribui la crearea de locuri de muncă și cum putem încuraja investițiile europene private în Africa rurală. Acest task force a fost creat în mai și se întâlnește regulat pentru a furniza sprijin atunci când este nevoie și cred că este un mod bun de a vedea cum poate să contribuie sectorul privat în Africa. Aici Avem uh, niște orientări pentru investițiile în domeniul agriculturii și toți partenerii, precum uh, și China trebuie să respecte aceste orientări observăm că China analizează tot mai mult aceste orientări opționale. Nu sunt uh, obligatorii, sunt opționale, dar aceste orientări au fost aprobate de o mare majoritate din statele membre și sectorul privat ar trebui să subscrie la aceste orientări opționale, mai ales dacă vorbim despre Fondul European de Investiții, fondul extern al Uniunii Europene pentru că așa se poate atrage sectorul privat, dar se poate și garanta respectarea de către aceștia a anumitor reguli. Domnul Walz a pus o întrebare cu privire la politica agricolă comună și investițiile integrate. Cred că am reușit să răspund într-o oarecare măsură și la aceasta. Doamna McGuinness s-a referit la tehnologia bună pentru mediul înconjurător. Tehnologia este esențială, într-adevăr. Lucrăm din ce în ce mai mult cu sectorul privat pentru a putea pentru a putea anticipa anumite probleme, pentru a avea informații mai bune, pentru a putea lua decizii mai bune, pentru a putea folosi tehnologia pentru agricultori. O mare problemă a agricultorilor din țările în curs de dezvoltare este că văd agricultura ca fiind un sector neatrăgător și văd riscurile implicate de investițiile în agricultură. Trebuie să legăm agricultura de zonele urbane, să o legăm de sectorul agroalimentar, astfel încât să-i convingem pe agricultori să rămână în zonele rurale. Dacă văd că vecinul a dezvoltat cu succes un anumit proiect, atunci poate vor fi și ei convinși să facă același lucru. Aceasta este una dintre problemele cu care se confruntă atât Europa, dar și Africa agricultura a rămas în continuare un sector care nu atrage tineretul și tocmai de aceea trebuie să venim cu idei ca să-i facem pe tineri să fie mai atrași de agricultură. Apoi, obezitatea. Într-adevăr, este o problemă extrem de importantă în Europa. Cred că 24% din europeni sunt obezi. Acesta este un procent foarte mare și uh, este și în creștere. Apoi, distribuirea alimentelor. S-a menționat uh, și distribuirea alimentelor și producția de alimente și s-a pus întrebarea dacă trebuie să producem mai multe alimente. Este adevărat că dacă calculăm uh, mâncarea care se irosește în lume, ajungem la o sumă de 1,3 miliarde de euro, adică o treime din ce se produce. Și cu aceste alimente am putea hrăni întreaga lume. Este adevărat însă că în multe zone nu e vorba numai de o problemă legată de accesul la alimentație. Da, în zona subsahariană, de exemplu, în zona Sahare, de fapt, este uh, o problemă legată de accesul la alimentație pentru că nu există producție acolo. Așa că noi încercăm să reducem risipa de alimente uh, și, într-adevăr, în anumite zone trebuie să se producă mai mult, cu mai puține resurse naturale, respectând biodiversitatea, respectând specificul solului, și uh, populația este în creștere. Vom ajunge probabil la 10 miliarde de locuitori până în 2050, iar tiparele de consum se schimbă. În foarte multe state nu se mai mănâncă numai cereale, se mănâncă foarte multe legume și fructe, iar cultivarea acestora presupune mai multă apă și mai multe resurse naturale. Așa că trebuie să găsim echilibrul între austeritate și păstrarea producției la niveluri minime, dar și creșterea uh, producției dacă, în conformitate cu estimările, va trebui să producem până la 40-50% mai mult până în 2050. Vă mulțumesc pentru întrebări și aștept uh, vă mulțumesc pentru întrebări și uh, vă stau la dispoziție în continuare. Mulțumim foarte mult pentru aceste întrebări și pentru prezentare. Mulțumim membrilor pentru că au uh, adresat întrebări. În această lună vom analiza câteva dintre aceste subiecte. Domnul De Castro s-a referit la o inițiativă de care se ocupă. La sfârșitul lui octombrie vom uh, organiza această întâlnire la Madrid în care vor uh, fi prezenți și reprezentanți din această comisie și cred că acest subiect uh, va avea și o acoperire mediatică destul de mare. Este foarte bine să atragem atenția tuturor cu privire la această problemă, pentru că e vorba de aproximativ 800 de milioane de persoane subnutrite. Am vorbit și despre nevoia de a crește producția pentru că populația este în creștere și, într-adevăr, este o problemă extrem de complexă. Nasz główny, główny temat na, pracy naszej komisji. Este una dintre marile teme pe care o vom discuta în săptămânile ce urmează. Mulțumim așa așadar stimate domn, și, bineînțeles, să rămânem în legătură, deoarece obiectivele noastre sunt aceleași. Suntem, de fapt, de acord pe toate aceste chestiuni. Încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc și deputaților care au luat cuvântul în această dezbatere. Doriți să mai adăugați ceva sau nu? Vă rog. Da, dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc tuturor pentru această discuție extrem de fructuoasă. Vreau să mulțumesc în mod deosebit Parlamentului European pentru tot sprijinul pe care îl acordă organizației noastre, FAO, și pentru faptul că v-ați implicat să faceți astfel încât agricultura să fie mai sustenabilă, mai prietenoasă cu mediul, pentru a proteja apa, solurile. Cred că în ultimul deceniu am realizat multe progrese să nu pierdem acest elan și cred că datele pe care le-am prezentat astăzi, care arată nivelul provocării, uh, pot fi corectate. Putem ajunge la eradicarea foamei până în 2030. Mulțumesc pentru timp și mulțumesc pentru întrebări. Ważne przesłanie, ważny cel, ważne założenie. Așa este, avem uh, un scop important, obiective extrem de lăudabile și e bine că am putut să le discutăm. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul reprezentanților de gesante care vor veni aici la prezidiu. O să discutăm împreună cu dânsii despre o problemă extrem de dificilă și anume pesta porcină africană. dotarła do Belgii i w ostatnich tygodniach. Această boală a ajuns până și în Belgia, a călătorit foarte repede și în ultima săptămână am văzut că sectorul agricol a reacționat. Au început să fie sacrificați porcină pentru că câteva exploatații au început să fie afectați de pesta porcină africană. După cum știți, este o boală declanșată de un virus care afectează toate suinele, dar și mistreții. Epidemia s-a răspândit în nouă state membre în Europa actualmente, Estonia, Lituania, Letonia, România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă, Ungaria și Belgia. Comisia a alocat uh, fonduri, finanțează 50% din costurile veterinare și măsuri de biosecuritate pentru Belgia și, în plus, Comisia a spus că este gata să asiste toate statele membre care au nevoie de asistență sau de soluții pentru a combate această boală. Cred că am să dau cuvântul reprezentantului DG Sante imediat, domnul Bernard Van Goethem, pe care îl vedem destul de des în comisia noastră. Domnia sa a vorbit despre această problematică în mai multe rânduri în comisia noastră. Știu că ați fost uh, implicat direct în ce privește combaterea acestei boli în Europa Centrală și de Est. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă uh, fac o imagine, să vă fac o radiografie a ce s-a întâmplat în ultimul an, pentru că în urmă cu un an v-am făcut un raport și vreau să vă trec în revistă evenimentele care au avut loc de atunci. Întâi de toate, vă spun care este situația la nivelul actual și apoi care sunt inițiativele pe care Comisia Europeană le-a luat pe parcursul acestui an. Nu uitați că am început în urmă cu patru ani atunci am uh, văzut că în statele Baltice s-a declanșat uh, primul val de peste porcina africană. Dar întâi un mic videoclip în care se explică foarte clar, o să vedeți că întâi a apărut în Georgia, sunt primele focare, apoi se răspândește în sudul Federației Rusie, după care începe să se răspândească și în partea de sus, în uh, toată Rusia, practic toată Federația Rusă a fost infectată, apoi în 2014 apare primul focar în uh, statele Baltice, după care în Polonia. Vedeți foarte multe punctulețe verzi, o să vă explic ce sunt ele. Vedeți modul în care evoluează situația până în prezent. Acum uh, suntem afectați, după cum vedeți, uh, în România au fost uh, focare mari care au izbunit pe parcursul verii, aproape de Marea Neagră, apoi răspândirea din Rusia și de acolo spre est, chiar până la granița cu China. până și Republica Chineză a fost afectată în, urmă cu o lună și jumătate, s-au declanșat acolo sute de focare. De ce în Uniunea Europeană avem atât de multe focare? Pentru că noi avem o, uh, un control obligatoriu al mistreților. Orice mistreț găsit mort este uh, examinat să se vadă dacă este infecție cu peste porcina africană sau nu. De aceea avem atât de multe punctulețe acolo în această parte a Uniunii. Să fie clar, uh, la fel este și în Federația Rusă și în Ucraina, doar că ei nu controlează și mistreții, nu-i caută anume. Deci nu știu exact unde se găsește virusul, în schimb noi știm exact unde este localizat, de aceea am uh, reușit să-l identificăm atât de bine pe regiunea respectivă. Tot ce e cu verde este mistreț, tot ce e cu galben uh, reprezintă exploatații. Vedeți că valul se îndreaptă prin uh, statele baltice. În statele baltice, uh, foarte puține gospodării ale populației au fost neafectate. După care vedem că uh, mergem spre vest. Uh, în Belgia există un singur caz la uh, Mistreț. Era dar acum au fost detectate 50 de astfel de cazuri într-o zonă foarte mică. Autoritatea belgiană, la sfatul nostru și la sfatul experților internaționali, au instituit o zonă de carantină. Nimeni nu poate să intre în acea pădure pentru ca astfel să putem determina cu exactitate zona infectată. Deci aplicăm aceeași strategie ca și în Republica Cehă. Și acolo s-a găsit uh, o infecție, mai mulți mistreți au murit din cauza acestei infecții, am folosit această strategie și am reușit să stopăm virusul. În ultimele șase luni, el nu a mai fost detectat în Republica Cehă. Așadar avem cele trei state baltice, nord-estul Poloniei, apoi un triunghi alcătuit din Ucraina, Ungaria și România. Mai avem uh, uh, și în mijlocul Ungariei un uh, focar, tot la Mistreț, și avem pe partea de est a României, iarăși, o zonă infectată, peste 1000 de gospodării ale populației au fost infectate în România și o exploatație comercială în Bulgaria, pe care o vedeți cu steluță. Asta e situația în prezent. Revin acum la situația din Belgia. Harta nu este actualizată, nu este de azi dimineață, ci de săptămâna trecută. Vedeți foarte bine, punctele roșii sunt uh, locurile în care am descoperit mistreți morți mistreți pe care i-am găsit în pădure. A fost uh, foarte important să îi recuperăm pe acești mistreți pentru a izola virusul, să nu se răspândească mai departe. Pentru că virusul rezistă luni de zile în uh, cadavrul mistrețului mort. Deci dacă vrei să elimini virusul, Practic trebuie să găsești și să elimini în, măsuri de, în condiții de biosecuritate uh, toate carcasele de mistreți găsite în pădure. Vedeți că e o zonă de 64.000 uh, de hectare care a fost restricționată și apoi, cum spuneam, uh, cu roșu vedeți locurile în care mistreții morți au fost găsiți. Aici, Bulgaria, un focar Toate focarele care au fost uh, constatate sunt uh, datorate factorului uman, practic. Deci nu este o răspândire lentă a bolii, ci factorul uman este cel care a ajutat la răspândirea bolii. E vectorul care a răspândit acest uh, virus. E un virus foarte persistent, cel uh, identificat în Bulgaria și acolo autoritățile au măsuri stricte pentru a controla focarul. Vedeți aici situația din România. Situația practic este aceeași și în Ucraina, deci peste graniță situația este deosebită acolo în nordul uh, și în uh, sudul României. Avem uh, în sud delta Dunării, sunt foarte multe gospodării ale populației, greu de controlat traficul persoanelor. Cu galben avem așadar gospodăriile și cu verde avem mistreții sălbatici. Sunt multe animale care au fost afectate în România, au fost sacrificate peste o jumătate de milion de porci în, ulme, în ultimele două luni și jumătate. Asta a fost decizia autorităților pentru a controla răspândirea bolii. Și apoi, în partea cealaltă, unde avem granița cu Ucraina și Ungaria, din nou au apărut focare pentru că acolo avem uh, păduri, păduri foarte dese și este o zonă dificil de controlat. E greu să identificăm uh, toți mistreții morți. Aceasta e situația în 2018. Vedeți numărul de focare și numărul de mistreți uh, găsiți uh, pe cele două coloane. Ce am făcut de la începutul anului? Uh, nu am stat degeaba, am avut un proces continuu. Noi din 2014 ne-am început activitatea, de fapt, în ce privește controlul pestei porcine africane la granița cu Belarus. Am început atunci, am uh, trimis o echipă de urgență, o echipă alcătuită din veterinari, uh, sunt, de fapt, experți, nu uh, tehnocrația comisiei, ci experți adevărați. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Așadar, am avut experți și aici în Belgia la începutul lunii și aceștia sunt experți care știu cum se comportă mistrețul, animalul sălbatic. E crucial ca în astfel de cazuri să putem ajuta autoritățile belgiene să înțeleagă situația și pentru asta e nevoie de experți cu recunoaștere internațională. Am trimis o astfel de echipă și uh, la autoritățile belgiene pentru a le sfătui ce să facă, deoarece avem deja experiență Experții știu cum s-a acționat în Republica Cehă și în celelalte țări ale Uniunii care au fost afectate. Pe dreapta vedeți o imagine, uite cum se deplasează veterinarii în România, în delta Dunării. Ca să meargă de la o gospodărie la alta, trebuie să meargă cu barca. Deci e o situație mai particulară acolo. Experții au lucrat zi și noapte, în Belgia au ajuns uh, la doar câteva ore după ce autoritățile belgiene au dat confirmarea oficială a focarelor. De asemenea, avem inspectori Experții noștri de la FVO din Grange uh, au mers uh, în uh, țările de graniță pentru a crește uh, conștientizarea uh, în ce privește importanța controlelor la granițe, e foarte important pentru a controla persoanele care introduc în mod ilegal cărnuri, chiar și sandvișuri, care pot să transmită virusul, așa cum s-a întâmplat în Republica Cehă sau în Belgia. De asemenea, am avut misiuni pentru a ă, pregăti aceste țări. Am știut că boala urma să lovească După cum am văzut în țările care aplică strategia, boala înaintează foarte greu, 1 sau 2 km pe lună, dar avem și factorul uman pe care trebuie să-l luăm în seamă. Așadar, am pregătit uh, autoritățile să fie gata să ia măsuri. Avem și această platformă GFTAZ, care este un uh, grup de experți la nivel global pentru eradicarea bolilor animale. Este un grup pe care eu îl uh, conduc și care este alcătuit din uh, șefii serviciilor veterinare din toate țările afectate din Europa, deci nu doar UE, ci Europa. Ne reunim de două, trei ori pe an pentru a face schimb de informații și de bune practici. Ultima noastră întâlnire a avut loc la Varșovia, unde am discutat despre importanța managementului populației de mistreți sălbatici. Vedeți pe listă toate întâlnirile oficiale pe care le-am avut. Aceasta e o imagine de la ședința noastră din uh, Varșovia. Ne-am uh, concentrat pe uh, vânătoare, pe controlul animalelor sălbatice, pentru că dacă nu avem uh, parte de sprijinul asociațiilor uh, de vânătoare, nu reușim să controlăm boala. Ei trebuie să înțeleagă importanța bunelor practici și a metodelor pe care trebuie să le folosească în uh, zone infectate, zone cu infecție recentă și în zonele indemne. Trebuie să avem și colaborarea lor, pentru că fără ei și fără fermieri nu putem eradica pesta porcină africană. În ce privește uh, zonele libere, zonele care încă nu au fost afectate de boală, nu va fi ușor. Spuneam că dacă nu uh, există factor uman, um, boala se răspândește foarte lent, 1-2 km pe lună, pentru că uh, este ritmul în care se deplasează mistrețul. Așadar, o măsură este să reducem populația de uh, mistreți în uh, Europa, pentru că astfel scădem probabilitatea ca boala să se răspândească mai tare. Așadar, un uh, lucru important pe care l-am discutat și la ultima noastră ședință, ce facem cu animalele moarte găsite, cum trebuie manipulate, care sunt condițiile de biosecuritate ce trebuie respectate de vânători la vânătoare. În țările baltice am văzut că vânătorii nu prea știu cum să respecte aceste condiții de biosecuritate în timpul vânătoarei și să contribuie la stoparea bolii. Am avut și întâlniri la nivel ministerial cu privire la pesta porcină africană, șase întâlniri la nivel înalt și o întâlnire importantă la Bruxelles la începutul lunii septembrie. Avem o strategie pe care am elaborat-o pe baza experienței noastre și a experților. Am construit așadar o strategie care este revizuită de experții noștri și care are recomandări. Am pus acolo pe ecran ridicarea de bariere uh, în și măsuri paneuropene și altele. În ce privește măsurile de regionalizare, ce face Comisia, cum uh, organizează statele membre, am instituit trei zone în Uniunea Europeană, uh, cu roșu măsuri stricte de control, unde avem uh, situația cea mai gravă, cele mai multe infecții în exploatații, gospodării și în rândul animalelor sălbatice, cu albastru avem zonele tampon, unde se aplică din nou restricții, iar restul Uniunii Europene este considerată indemnă. Am uh, făcut această regionalizare pentru că așa piața unică, piața internă poate continua să funcționeze în zonele neafectate. Avem așadar restricții pe statele baltice, pe nord-estul Poloniei, pe o mare parte din România, pe o parte mai mică din Ungaria, Republica Cehă și mai avem cu galben o zonă mică în Bulgaria și una mică în sudul Belgiei. Și mai este, bineînțeles, Sardinia, unde boala este prezentă de 15 ani, de 50 de ani dar uh, este un alt tip de tulpină decât cel pe care îl vedem în restul continentului. Aceste măsuri de regionalizare sunt uh, actualizate de fiecare dată când apare un focar nou și ne asigurăm astfel că uh, partea indemnă a Uniunii poate continua să susțină piața unică. EFSA ne susține în activitatea noastră. Vedeți mai multe avize pe care le-au emis uh, în timp, Comisia a început să consulte EFSA uh, cu mult înainte de declanșarea primului focar. Știam că boala urma să vină, deci uh, primul aviz a fost publicat în urmă cu 8 ani. Acum așteptăm un nou aviz al EFSA, avize care au fost foarte utile de-a lungul anilor. La sfârșitul acestui an, va fi publicată o evaluare epidemiologică și uh, EFSA se va pronunța cu privire la densitatea mistreților, uh, cât de mare sau cât de mică ar trebui ea să fie pentru a evita răspândirea bolii. EFSA nu reușește să cadă de acord asupra unui prag, pentru că nu putem reduce populația de mistreți astfel încât să eradicăm complet boala. De asemenea, am uh, cerut autorității să se pronunțe asupra metodelor de împrejmuire, garduri, este clar că la scară mare nu putem uh, recurge doar la împrejmuire pentru a stopa boala. Sprijinul financiar acum, după cum spunea și președintele la început, uh, noi avem uh, alocări financiare pentru a susține statele membre afectate. Avem pe partea de prevenire și pe partea de eradicare. Avem și pentru țări non-UE, Ucraina, Moldova, Finanțăm campanii de conștientizare nu doar în statele afectate, ci și în cele neafectate. Ce inițiative avem în curs? În primul rând, vom uh, revizui măsurile de regionalizare pentru ca ele să fie cât mai eficiente, să ne asigurăm că piața internă continuă să funcționeze. În toată Uniunea Europeană am interzis uh, deplasarea mistreților, În trecut a existat o derogare specifică pentru gospodăriile cu o porcină, cu un porc. Această derogare nu mai există. De asemenea, în ultimii doi ani am alocat fonduri substanțiale pentru găsirea unui vaccin. Singurul mod de a eradica această boală este să producem un vaccin care încă nu este disponibil, nu-l avem va fi probabil un vaccin oral, așadar va fi nevoie de uh, mult timp pentru ca vaccinul să poată fi produs și să poată fi uh, introdus și aplicat la animalele din pădure. Foarte importante sunt campaniile de conștientizare, după cum spuneam, le finanțăm chiar și în statele neafectate, pentru că avem o abordare paneuropeană. europeană Totodată avem acțiuni coordonate cu fermierii, cu vânătorii, pentru că, după cum spuneam, fără sprijinul vânătorilor nu o să putem eradica această boală. Iar micii fermieri și ei trebuie să își sporească condițiile de biosecuritate acasă la ei, în curte, pentru a evita infecția. Să nu uităm de factorul uman, acesta e principalul vector de răspândire al bolii. A fost uh, în răspândirea de la România, Bulgaria spre vest, chiar și spre Polonia. Încercăm acum să creștem uh, gradul de conștientizare în rândul oamenilor ca ei să nu ducă boala mai departe și insistăm pe măsurile cheie de biosecuritate care trebuie aplicate cu strictețe în toate fermele. Care sunt următorii pași? Iată, acesta e și ultimul meu diapozitiv. Uh, bineînțeles, vom uh, avea o discuție pe 15 octombrie la Consiliul Agripeș. Vom uh, coopera cu toate părțile interesate, nu doar cu cei din lanțul agroalimentar, ci și cu sectorul mediului. Vom avea o conferință ministerială pe 19 decembrie și vom continua să-i implicăm pe vânători de aceea o să organizăm un eveniment cu Asociația Europeană a Vânătorilor la începutul anului viitor. Tot ce am spus se poate găsi la adresa de pe ecran pentru că suntem complet transparenți. Sper că n-am vorbit prea mult. Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Acum putem uh, să-i ascultăm pe membri. În primul rând, membrul nostru din Belgia, Tom. Meneer de voorzitter, meneer eh, Van Goeten, bedankt om eh, bij ons te zijn vandaag. Ik denk dat... Mulțumesc. Eh, vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei. Situația febrei porcine, pestei porcine în Belgia este una acută. Ați spus că trebuie să privim totul în context, dar am trei întrebări concrete pertinente și importante, cred, și pentru Belgia. În primul rând, ați vorbit de factorul uman. Ați spus că răspândirea acestei boli este mai rapidă atunci când uh, intervine factorul uman. Dar mă gândesc la vânătorii care vin în Ardeni să vâneze, deși ei sunt din altă țară, sau un șofer de tir care mănâncă un sandwich cu carne infectată. Întrebarea mea este următoarea. Comisia cunoaște motivele pentru care boala asta a reușit să sară și să ajungă până în Belgia? Care este cauza? A doua întrebare privește măsurile de biosecuritate. Înțeleg că colaborați bine cu autoritățile belgiene și că ne străduim cu toții să încurajăm această colaborare. Dar doar agricultorii, doar fermierii sunt cei care iau în serios situația. Ce fac celelalte sectoare? Ce fac transportatorii? Pot fi ei implicați? Pot ajuta într-un fel? Și apoi, în ce privește Republica Cehă, am auzit uh, că autoritățile de acolo vor uh, institui controle suplimentare pe carnea de porc din Belgia. Dar uh, nu au fost cazuri de peste porcină africană în porcinele crescute aici, în Belgia. Credeți că aceste controle suplimentare uh, nu reprezintă o distorsionare a concurenței? Mulțumesc! Eh, eh, ehm, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru explicație. Mulțumesc pentru prezentarea care a fost destul de clară. Sigur, eh, nu pot decât să salut intervenția rapidă a Comisiei după ce s-a întâmplat în Belgia. Dar uh, repet ce a spus colegul din Belgia, Adineauri. Cum s-a ajuns la această răspândire a bolii? Cum de uh, tocmai în Belgia a ajuns virusul? Dacă nu a fost uh, o cauză naturală, atunci care a fost cauza determinantă? Dacă a apărut un focar aici, cum putem să atenuăm pagubele? Credeți oare că toate statele membre sunt uh, pregătite suficient pentru a reacționa rapid și pentru a preveni răspândirea acestei boli, pentru a evita ca ea să treacă de la mistreți la porcinele din gospodării sau exploatații. De pildă, credeți că se pot introduce controle obligatorii rapide Sertéspest is egy egész Európát érintő kihívás. Mulțumesc! Pesta porcină africană este o provocare pentru întreaga Europa, pentru că acum este prezentă în 10 state membre. În Ungaria am reușit să prevenim uh, trecerea bolii la porcii domestici pentru că am luat măsuri de protecție și de prevenție. În Cehia și în Belgia um, s-a înregistrat boala doar la mistreți. Evident că trebuie să avem măsuri de protecție, dar trebuie să, îi, uh, să le oferăm, oferim compensații agricultorilor. Eu cu Tomaș Doi și, și uh, domnul um, Șogor Ciobo am reușit să um, adunăm, uh, să obținem 50 de milioane de euro din partea Comisiei în cadrul negocierilor. Și cred că ar trebui să fim uh, susținuți de către Comisie în ceea ce privește bugetul de anul viitor propunerea aceasta pentru bugetul din anul viitor. De asemenea, Comisia ar trebui să analizeze situația din țările terțe, China, Taiwan și Hong Kong mai ales, și trebuie să convingă aceste țări că regionalizarea, principiul regionalizării trebuie să fie acceptat și nu trebuie să existe o interdicție totală din cauza pestei porcine africane. Trebuie să existe interdicții doar uh, pentru zonele uh, unde este prezentă boala strict. Da. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerea făcută. Domnule director, prin ceea ce ne arătați astăzi acolo și ne vedem pe hartă că România este foarte colorată cu roșu, ne dăm seama că este un eșec al Comisiei Europene în ceea ce înseamnă gestionarea acestei chestiuni. Aduc aminte că în 2014 Vă atragem atenția asupra pericolului pe care îl are România, dat fiind faptul că două focare erau uh, găsite în partea de est a României și de atunci ne-ați dat asigurări, mai știu cu cine am vorbit, cine era la acel scaun, că lucrurile sunt sub control și că dumneavoastră asistați statele membre în această direcție. Într-adevăr, le-ați asistat, dar nu ați intervenit. Pentru că simplul fapt că dumneavoastră ați asistat statele membre și nu ați verificat în concret ce se întâmplă în aceste state membre, suntem, iată, în situația pe care o avem acolo pe ecran, roșie. Pentru că dumneavoastră, în opinia mea, ar fi trebuit să vedeți în ce măsură se reduc efectivele de porci din stres. Tot povestim aici că, mă rog, sunt discuții. E nevoie de un porc pe hectar, e nevoie de doi porci. Păi în România avem câteva zeci de porci pe hectar. De ce nu ați intervenit pe această direcție să vă asigurați că, într-adevăr, acele populații sunt la un nivel rezonabil? Mai avem probleme și cu animalele sălbatice, o temă de asemenea mult discutată aici. Uh, știți bine că în România avem peste 60% din populația de urși din Uniunea Europeană. La lup, la fel, stăm peste medie uh, la nivelul Uniunii Europene. Nu putem să îi împușcăm pentru că automat intrăm în contradicție cu alte directive uh, europene. Iată deci că dacă nu o să avem o corelare în ceea ce înseamnă abordarea acestei probleme, pentru că această boală este mai gravă decât Ebola, așa spun medicii veterinari că este foarte greu de, de stăpânit. Dar dacă nu o să avem niște măsuri integrate uh, și bine puse la punct de prevenirea răspândirilor, pentru că colegii din Belgia se întreabă pe bună dreptate cum a ajuns această boală aici. Da? Pentru că uh, e o chestiune normal să, să, să spui această întrebare. Pe de altă parte, vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni foarte grave care se întâmplă în România. Faptul că acești porci care sunt bolnavi, într-o bună măsură, sunt îngropați în pământ. Domnule director, nu știu dacă noastră sunteți conștienți ce înseamnă chestiunea asta, legat de faptul că acel porc sau acel virus stă în pământ trei ani de zile și el poate să fie scos la suprafață foarte bine de o rozătoare, șoarece, vulpe și așa mai departe, da? sau chiar de uh, pânza freatică, sau chiar de niște mișcări de teren. De ce nu ați dat bani către statele membre pentru a-și cumpăra incineratoare pentru acești porci? Pentru că singura măsură eficientă era incinerarea acestor porci și nu îngroparea acestora deci dacă nu, dacă nu vom reuși să înțelegem și să primim aceste chestiuni într-un complex, să ne luăm din timp aceste măsuri, o să fim în situația în care, și din nefericire o să spun cu regret acest lucru, imediat domnule închid, dar foarte mulți fermieri se întreabă din zona de est a Europei, oare ce se întâmplă în zona uh, de est? Pentru că avem în Bulgaria gripa aviară, avem prin Ucraina, avem uh, antrax, avem de asemenea în Bulgaria pesta, uh, pesta urmăcătorilor mici. Ce se întâmplă în acele zone?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 Aș vrea să mă alătur și eu antevorbitorilor care au vorbit despre probleme economice, uh, dar haideți să ne aducem aminte de Cazurile de peste porcina africană din țările de jos uh, de acum câțiva ani. Și apoi Problema lupilor. Lupii nu se limitează pe o rază de 10-15 km. Uh, ajung uh, să acopere o suprafață mult mai mare. Într-adevăr, aceștia trebuie vânați, la fel și um, mistereții. Ce e important este să reducem populația acestor animale. Însă, se vorbește și despre resursele financiare și despre studiile necesare. De ani de zile vorbim despre această problemă. Sunt destule resurse financiare și sunt și destule studii. Mulți vânători, însă, vânează în zonele afectate de pesta porcină africană cred că noi monitorizăm acești vânători, știm ce se întâmplă și ați introdus, dumneavoastră ați introdus controle, dar ne întrebăm în continuare cum putem să prevenim eventuale probleme și extinderea acestei boli. Domnul Miller. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc DigiSante pentru toate explicațiile. Acum un an am cerut uh, să aflu care sunt măsurile specifice uh, și cred că lucrurile merg foarte bine și s-a făcut un schimb de informații. Știam că trebuie să îi cooptăm și pe vânător și acest manual este cu siguranță o măsură bună. Totuși, unele măsuri nu au fost suficiente, mai ales uh, cele legate de sectorul transportului. În plus, se mai pune și problema de formare a funcționarilor publici și a părților interesate, a actorilor interesanți, pentru că adesea numărul de zone care nu sunt afectate este mare și trebuie să existe formare pentru aceste persoane și în zonele neafectate pentru ca ei să știe să contracareze problema dacă apare. Uh, au existat țări în care numărul de cazuri a fost deosebit de mare. În privința acestor state, există vreo veste cumva că s-a redus numărul de cazuri, că există măsuri care au dat rezultate bune. Anul trecut, în Bavaria, am uh, împușcat foarte mulți, uh, câteva mii de mistreți. Cum funcționează de asemenea cooperarea cu alte state, precum Rusia? Există cumva o aliniere, există cooperare, pentru că noi singuri în Uniunea Europeană nu vom putea să combatem pesta porcină africană, pentru că deocamdată nu există un vaccin. Așadar, fă, fără cooperare cu Rusia ar fi foarte dificil să trecem peste această problemă. Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte. Foarte importantă intervenția reprezentantului Comisiei. Mă interesează însă ceva pe care, lucru pe care nu l-ați menționat. De când monitorizați situația? Din anul 2010. Se fac chiar analize și s-a observat că fenomenul a crescut în amploare și a ajuns în zone precum Belgia. Deci ați lucrat atâția ani. Cum se poate, după atâta timp, să se extindă pesta porcină africană și să nu poată fi controlată? Care este, deci, cauza? Țările, statele membre nu iau măsurile adecvate? Ce se întâmplă? Care este situația? De ce s-a produs la urma urmei această, uh, această evoluție a bolii, această extindere a bolii? Uh, în mai multe state europene. Și în țara mea, în Spania, există multe animale sălbatice și este, deci, um, um, avem parte, deci, de o înrăutățire a situației. Și ce măsuri se iau chiar și pentru țările care nu, în care nu s-a detectat încă această boală? Domnul Danta. Mulțumesc. Domnule director, cred că acum doi ani ați venit și ne-ați vorbit despre riscurile reprezentate de fauna sălbatică pentru economia agricolă și pentru sănătatea publică. Din păcate, iată, doi ani mai târziu, avem probleme și cu gripa aviară, despre care ne-ați mai vorbit, și astăzi vorbim despre pesta porcină africană, care este temută de toți crescătorii de porci din Uniune. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, ați vorbit despre acest, acest vaccin care încă nu există, Există speranțe? Există piste care ne dau speranțe? Uh, sau uh, soluția aceasta vaccinului este doar un vis frumos? În al doilea rând, ați vorbit despre rolul important pe care trebuie să-l joace vânătorii în um, controlarea populației de mistreți, care este foarte abundentă peste tot în Europa. Există cooperare reală cu autoritățile care reglementează vânătoarea sau trebuie să punem noi presiune pe acestea? Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte detaliată a problemei pestei porcine africane. Vedem că lucrurile sunt din ce în ce mai grave cu fiecare lună care trece și sunt afectate deja peste 10 țări, inclusiv Belgia, spune domnul Cuzmiuc. Am observat că sprijinul comunitar pentru statele membre nu este foarte mare, având în vedere magnitudinea, amploarea problemei nu sunt foarte mulți bani, mai ales că sunt împărțiți pe patru ani. Nu cumva este nevoie de un sprijin financiar mai mare din partea, statelor membre, din partea Comisiei pentru statele membre? În al doilea rând, Polonia, țara mea. Este vizibil proiect, progresul din, următorii, uh, din ultimii patru ani Uh, recent s-au luat niște decizii foarte radicale în ceea ce privește mistreții. Vânătorii au fost destul de reticenți la început în ceea ce privește um, uh, vânătoarea, împușcarea acestor uh, mistreți, dar vor fi plătiți acum uh, în funcție de câți mistreți în, pușcă. Și li, le sunt de asemenea rambursate costurile. Deci încercăm în Polonia să îi stimulăm uh, pe acești vânători să limiteze populația de mistreți. Aș dori să vă întreb dacă există sprijin financiar în acest sens din partea Comisiei. Apoi, în ceea ce privește vaccinul, la ultima dumneavoastră vizită am avut impresia că ar fi imposibil de Uh, de creat, de, de fabricat un vaccin în, în uh, viitorul previzibil, dar din câte ne spuneți astăzi, nu e chiar imposibil. Puteți să ne spuneți cam când ne-am putea aștepta la acest vaccin? Mulțumesc! Doamna Sandra, mulțumesc! Am trei întrebări. Ce controle se fac în statele în care nu există peste porcine africană, care sunt indemne și ce măsuri se iau pentru evitarea extinderii suplimentare a acestei uh, boli. Apoi, se uh, investigează și alte boli, de exemplu uh, tuberculoza și uh, mai ales în cazul uh, bițeilor. Thank you very much. <clears throat> I can see it's no translation from Mulțumesc. Văd că nu se traduce din daneză, așa că o să vorbesc în engleză. În primul rând, aș dori să aflu ce acord ați obținut Pentru că am auzit foarte multe discuții despre garduri. De exemplu, în Danemarca avem 5,6 uh, milioane de oameni, dar avem 30 de milioane de porci și dorim să facem acest gard între Danemarca și uh, Germania pentru că avem doar 75 de kilometri de graniță. Dar Comisia ne-a spus că e o problemă, nu, nu putem să construim uh, garduri, trebuie să ne uh, protejăm fermierii. Uh, cum se controlează ă, camioanele? Sunt ă, curate? Pentru că acestea provin și din Polonia sau din alte țări în care au fost ă, înregistrate focare. Dacă sunt animale bolnave la bord, cum putem să prevenim acest lucru? Ce face Comisia în acest sens? Există, deci, un acord cu vânătorii. Pot să vâneze în anumite zone Uh, pot să vâneze unde doresc ei, uh, pot să treacă dintr-o zonă în alta fără să își curețe sau să-și schimbe hainele. Cred că um, este nevoie de câteva acorduri aici uh, cu vânătorii din partea comisiei, așa că vreau să aud ce s-a făcut în acest sens. Apoi, din nou, aș dori să aflu și eu când vom avea un vaccin. Ar fi foarte bine să ne oferiți un uh, calendar, nu doar cuvinte frumoase. Dorim măsuri. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aș dori să vă rog ceva. Dacă aveți întrebări care nu au fost puse deja, vă rog să le puneți pe acelea pentru că invitatul nostru trebuie să plece în curând, deci mai aveți, vă acord, adică jumătate de minut pentru a adresa doar întrebări care nu au fost puse înainte. Uh, invitatul nostru are un zbor către Austria. Acum de aceea trebuie să plece. Domnul Heusling. Voi încerca. Dacă tot veni vorba de garduri. E o prostie să construiești garduri din cauza unui focar de, sau din cauza unei epidemii de peste porcină africană. Și comisia știe acest lucru. Doresc să întreb despre uh, vânătoare. Care e strategia? Dacă nu se vânează uh, mistreții, ne așteptăm să moară de la sine? Ne explicați care e strategia? Doamna McGuinness, Doresc să întreb despre gospodăriile populației, cât de mult au contribuit acestea la răspândirea bolii și doresc să aflu dacă aceste uh, exploatații mici sunt registrate. Mulțumesc, spune domnul Rope. Uh, sunt foarte interesante, interesate de această chestiune pentru că eu provin dintr-o regiune care a fost printre primele care a avut de suferit. Mai bine de 24 de milioane de porci au fost omorâți și îngropați și nu am înțeles încă de unde a venit problema. A apărut la o fermă, apoi la a doua, la a treia și tot așa și până acum nu știm de unde a venit problema și dacă nu știm cauzele, cum putem să luptăm împotriva acestei probleme? În al doilea rând, când și cum vom putea să limităm intrarea mistreților contaminați din Rusia și din Bielorusia în Uniunea Europeană. Dorim să rezolvăm problema, dar uite că există această migrație a animalelor sălbatice și problema persistă. Comisia, mulțumesc! Mă voi referi întâi la problemele precise care au fost ridicate de câțiva membri în ceea ce privește resursele financiare. În domeniul nostru, cel coordonat de domnul comisar Andriu Caitis, avem un fond de urgență prin care se prevede rambursarea, așa cum facem și pentru gripa aviară. Se face uh, Rambursarea, compensarea, adică pentru animalele care sunt omorâte și uh, ale căror carcase sunt distruse la fermă în exploatație. Deci aici uh, se duc mare parte din uh, resursele financiare pe care le oferim uh, statelor membre, cam 50%. Apoi, în cadrul programului veterinar, am șlefuit măsurile eligibile pentru cofinanțare tot la 50% sau uneori chiar mai mult, rata de cofinanțare fiind și 75%. Am spus asta în prezentarea mea. Una dintre problemele cheie este uh, recuperarea car carcaselor de mistres din pădure. Pentru că trebuie eliminată infecția din pădure și recuperată carcasa aceea. Așadar, multe state membre au pus în aplicare programe prin care uh, se Uh, sunt plătiți cei care descoperă și aduc uh, carcasele din pădure. Și asta este cheie pentru a împiedica extinderea și mai mare a bolii. De asemenea, contribuim în mod financiar la o campanie de sensibilizare, la campanii de sensibilizare. Există una care trebuie făcută obligatoriu de către statele membre, a cărei menire este să se asigure că persoanele care călătoresc din Europa de Est nu doar statele din UE, ci toată Europa de Est, sunt conștienți de pericolele reprezentate de această boală. Deci, contribuim la foarte multe măsuri. De asemenea, contribuim cu până la 40 de milioane de euro pe an la cercetarea pentru vaccin. Trebuie să spun foarte clar în viitorul apropiat nu vom avea niciun vaccin pentru această boală. Există, există multe uh, uh, cercetări, se fac cercetări de foarte mult timp. Știți că Sardinia are probleme cu această boală de câteva decenii. Până acum însă nimeni nu a reușit să descopere un vaccin eficient. Chiar dacă vom avea în 10 sau 20 de ani Uh, în 10 sau 20 de ani un vaccin, primul ar fi injectabil. Deci nu, um, nu vom ajunge încă nici atunci la nivelul unui vaccin oral, așa cum am avut în uh, cazul rabiei, pentru că am reușit să eradicăm rabia uh, din păduri um, cu momeli puse și mai ales pentru, pentru vulpi. Deci în următorii 30 de ani nu cred că vom avea un vaccin. Va trebui să suportăm problema. Și dacă vom eradica această boală, nu o vom eradica în curând cu un vaccin. Pentru că, după cum am spus, EFSA nu a reușit să stabilească o uh, densitate ideală pentru populația de mistreți, um, ideală pentru a uh, se elimina boala. Um, și nu putem să eradicăm toată populația de, de mistreți, cum nu putem să eradicăm păsările. Deci, lumea și Uniunea Europeană vor trebui să suporte uh, pesta porcină africană în următorii 20-30 de ani. Deci din est până în vest, până în China, avem infecții focare de pesta porcină africană. În ceea ce privește gardurile, o problemă ridicată de câțiva membri. Gardurile acestea pe distanțe mari nu vor ajuta uh, uh, în, în vreun fel, uh, nu vor împiedica în vreun fel uh, uh, împrăștierea, răspândirea bolii, pentru că mistreții pot să treacă și prin garduri și peste garduri și pe străzi și pe uh, autostrăzi. Deci nu va funcționa așa ceva. Există garduri mici, cum s-a întâmplat și în Cehia și o măsură care va fi luată probabil și în Belgia. Acestea sunt o măsură mai fezabilă. Gradul de pregătire. Toate statele membre au fost implicate, în eforturile de pregătire. De patru ani încoace există mecanisme uh, care funcționează, ajutăm statele membre, organizăm ateliere, întâlniri internaționale, am vorbit des, despre GFTAD. Țările aici, țările afectate uh, își împărtășesc experiențele cu țările care nu au fost încă afectate. Cum se va răspândi boala? Am mai spus că dacă se aplică toate măsurile recomandate de experți, atunci și atunci uh, uh, boala va avansa cu un, do, un kilometru sau doi pe lună. Dacă avansează mai repede, înseamnă că există ceea ce numim noi factorul uman. Atunci, asta înseamnă că nu, uh, nu mistreții sunt vectorul, ci oamenii. Și am văzut asta la început și în statele baltice. Și mă refer aici la exemplele pe care le-am avut în Bulgaria, Belgia, Ungaria și Cehia. Uh, aici uh, infecția nu a fost purtată de mistreți, ci de oameni. Și virusul a ajuns acolo prin factor uman, printr-un vector uman. Cineva a intrat cu virusul pe pantofi sau cu carne infectată. Um, această boală poate fi transmisă în foarte multe moduri. Am avut o întrebare din partea colegului din uh, Belgia, fix în acest sens. Nu, nu știm cum a intrat boala în Belgia, se investigează în momentul de față. Se va găsi un motiv, dar nu cred, mă îndoiesc că vom putea identifica în mod precis cum și când a intrat boala în Belgia. Cel mai important este să fie conștienți vânătorii de ce se întâmplă. Dacă boala nu este descoperită la timp, atunci ea se va răspândi mult mai ușor pentru că activitatea normală de vânătoare prin activitatea normală de vânătoare se va răspândi și mai mult boala. Deci cel mai important este ca atunci când se descoperă um, boala să se evite cu totul vânătoarea, să moară porcii acolo unde sunt, să moară mistreții acolo unde sunt, pentru că rata de mor- mortalitate pentru toate suinele sălbatice sau domestice este de 99%, animalul va muri în 3-5 zile. Deci dacă lăsăm pădurea așa cum este, dacă nu intră vânătorii în pădure atunci când sunt detectate infecții, atunci mistreții vor muri de la sine și trebuie doar să ne asigurăm că nu se uh, răspândește infecția. Dar trebuie să fie distruse și carcasele, lucru foarte important. Ați vorbit despre densitatea populației de mistreți. Într-adevăr, populația de mistreți a crescut, Asta spune toată lumea. Și acum încercăm să ne asigurăm câți mistreți sunt într-o zonă anume. E un proces foarte dificil. Se încearcă estimarea acestei populații. O să vă dau un exemplu. În celebra pădure din Republica Cehă, cei mai buni experți estimează că este o populație de 250 de mistreți în acea pădure. Și uh, atunci când a venit infecția și au trebuit să fie recuperate carcasele, au fost uh, recuperate 650 de carcase. Deci, după cum vă dați seama, și experții estimează cu foarte mare dificultate. Estimările uh, nu ne spun uh, cu exactitate decât că sunt mai mulți sau mai puțini mistreți anul acesta față de anul trecut și acum știm că sunt acum mai mulți decât au fost vreodată. Uh, ce putem noi face pentru a ajuta statele membre? Putem să ne asigurăm că au expertiza necesară. Asta am făcut și în cazul Belgiei atunci când a intrat boala și a fost confirmată în țara aceasta. Ne-am asigurat că ei au expertiză de ultimă oră pentru a putea să controleze boala. În ceea ce privește comerțul, am uh, pus din nou pe diapozitiv harta Europei. Am aplicat principiul regionalizării. Uh, cu succes, aș spune, pentru că circulația a rămas tot liberă și și în afara zonelor de control au fost raportate foarte puține sau chiar zero focare. Există și alte țări care recunosc acest principiu Uh, care acceptă principiul nostru al regionalizării, de exemplu Statele Unite. Altele nu, de exemplu Rusia. Și am uh, acționat împotriva Rusiei la OMC și am câștigat uh, și ni s-a confirmat și de la OMC că principiul regionalizării a fost aplicat corect. Deci acesta este stadiul vom încerca să convingem țările terțe cu privire la beneficiile pe care le are regionalizarea. Strategia. Am prezentat-o pe site. Ea este revizuită de către experți. Ea definește trei zone. O zonă de focar nou, așa cum s-a întâmplat acum în Belgia, în sudul Belgiei. Și aici regulile care se aplică sunt foarte stricte, deci nu, nu intră, nu iese nimic. Apoi există reguli în zona infectată, deci în Estonia sau în Letonia, unde se constată boala, uh, au mai rămas foarte puțini uh, mistreți în viață, Aceștia se, îmbolnă, aceștia se îmbolnăvesc și mor, dar nu putem reduce densitatea mistreților uh, atât de mult încât să eradicăm boala. Există strategii și în zonele neinfectate în care trebuie să reducem numărul de mistreți și asta se poate face doar cu ajutorul vânătorilor. Însă, pentru asta, ei trebuie să înțeleagă rolul pe care îl au ei de jucat în pădure. De anul trecut avem o cooperare foarte bună cu, vânză, cu vânătorii. E foarte uh, important ca ei să înțeleagă de ce trebuie să vâneze într-un anumit fel. Pentru că primul instinct al unui vânător este să omoare masculii și nu femelele și să nu omoare femelele adulte mai ales. Pentru că ele vor face pui care vor fi vânați în anul următor. Deci asta le explicăm noi uh, vânătorilor. Federația Europeană a Vânătorilor are acum un rol cheie și a început o campanie de sensibilizare pe lângă asociațiile de vânători din statele membre pentru ca acestea să înțeleagă ce rol strategic are vânătoarea în statele membre și asta am văzut și aici în Belgia, în care, țară în care experții noștri au explicat unui public mare de vânători din această regiune afectată ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă și cred că asta a ajutat foarte mult la împiedicarea extinderii focarului. În Belgia încercăm să izolăm focarul și să eradicăm boala de acolo. Există firește mulți mistreți care sunt vânați în statele membre și în cazul uh, mistreților vânați se fac analize pentru uh, ca autoritățile să se asigure uh, de, de faptul că nu sunt infectați mistreții. Dar după cum am spus, rata de mortalitate în cazul, în cazul mistreților este de 99,5%, deci dacă nu se intră în acele păduri, mistreții vor muri oricum. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu eu și obawiam, że pan zapomniał o swoim samolocie. Mulțumim foarte mult. Ați uh, răspuns foarte pe larg. Uh, domnul Hutema, am o întrebare. Cred că e vorba de 53 acum în Belgia, nu 12. Puteți să ne dați câteva detalii în acest sens? În introducerea mea am spus că e vorba de mai bine de 50 de mistreți în această regiune, dar toți uh, mistreții din regiunea respectivă vor muri. Săptămâna viitoare s-ar putea să fie vorba de 100 sau uh, de 150. Nu contează cât de despre câte cazuri e vorba, e important să, ca zona să fie restricționată, pentru că toți uh, mistreții din regiune vor uh, muri. E important ca aceștia să nu se miște în perioada de incubație, care e de 3 până la 5 zile. Toți uh, mistreții din zona respectivă însă vor muri. Pentru noi, așa cum vedeți și pe hartă, nu este vorba despre numărul de focare, nu e important dacă e vorba de un focar sau de 100 de focare, ci din punct de vedere epidemiologic este important să știm unde se găsește boala și e confirmat acum că boala este, um, este limitată la zona foarte mică respectivă și s-au luat măsuri foarte stricte pentru limitarea acestea. Domnul uh, Kalinowski, îmi cer scuze, nu voiam să intervin, dar uh, am uh, o întrebare. Aș vrea să știu ce se va întâmpla. Pe de o parte, spuneți că nu putem limita populația de mistreți, însă acum spuneți că acest lucru ar fi posibil. În țările de jos uh, nu avem uh, pesta porcină africană. Pentru că avem această opțiune zero, adică sunt zone în care nu poate să existe niciun mistreț. Cu toate acestea, contaminarea este tehnic posibilă de la mistreții din Belgia. În zonele în care nu există mistreți, de exemplu în zone foarte extinse din țările de jos sau din Danemarca, nu există mistreți, iar boala nu va persista acolo. Însă, infecția se poate produce prin factorul uman. De exemplu, o gospodărie individuală a fost infectată și la aceasta se aplică măsurile de eradicare tradiționale. Deci, boala ar trebui să se oprească la ferma respectivă, asta cu excepția prezenței mistreților. Dacă mistreții nu sunt prezenți, bolile, boala poate fi eradicată în zonele în care nu există mistreți. Practic, mistreții duc la păstrarea virusului în mediul respectiv. Domnul Borman, mulțumesc. Am întrebat uh, de gard pentru că noi nu avem foarte mulți mistreți în Danemarca și am vrut uh, să îi împușcăm, pentru că nu sunt așa de mulți și am vrut să scăpăm de ei. Tocmai de aceea vrem acest gard, ca să nu mai vină și alți mistreți în Danemarca, pentru că noi producem foarte mult porc. Și comisia ne spune, nu, nu ar trebui să construiți acest gard, dar noi trebuie să facem ceva ca să păstrăm anumite zone necontaminate cu pesta porcină africană Europeană. Nu sunteți de acord? Domnule Buda, vă rog. V-am întrebat legat de îngroparea porcilor versus incinerare. Cât de sigur este în momentul de față îngroparea porcilor în pământ și dacă nu ar fi mai bine ca ei să fie arși și nu îngropați? Pentru că, repet, din pământ foarte ușor pot să fie scoși la suprafață de rozătoare, știut fiind faptul că acest virus rezistă 3-4 ani de zile în pământ. Yes, I'm, I'm sorry. Okay, no more question. Yes, sorry, I, I forgot those two uh, questions. Îmi cer scuze, uitasem de aceste două întrebări. Legat de gard. Nu vreau să spun că acest gard este inutil, dar m-am uitat la avizul EFSA care spune că gardurile pe distanțe lungi nu au valoare adăugată pentru că mistreții pot trece de aceste garduri într-un mod sau altul. Și am văzut acest lucru în trecut și pentru alte boli. Nu ne ajută gardurile dacă vrem să reducem răspândirea acestor boli. Apoi, eliminarea 100% a mistreților este foarte greu de obținut. Putem să îi eradicăm 100% pe o zonă foarte mică, așa cum am făcut în Republica Cehă. Dar, dacă avem o populație foarte mare, nu putem să îi eradicăm pe toți. Deci nu putem să omorâm toți mistreții, așa cum v-am spus mai devreme. Deci nu putem să asigurăm o prezență redusă a mistreților, astfel încât uh, aceștia să nu mai ducă la răspândirea bolii. Acestea sunt cele două aspecte pe care le-ați menționat dumneavoastră și apoi îngroparea sau ce să facem cu cadavrele acestor animale. Sunt mai multe moduri de a scăpa de cadavrele acestor animale. Există moduri foarte clare în care se face acest lucru cu foarte multă biosecuritate. Într-adevăr, unele metode presupun incinerarea, dar altele îngroparea. Însă, în cazul îngropării, se iau toate măsurile necesare pentru ca virusul să nu mai rămână în carnea mistrețului chiar dacă acesta este îngropat. Însă, este adevărat că în anumite zone, și acest lucru se întâmplă deja în mai multe state membre, atunci când epidemia este de proporții, avem această problemă legată de faptul că nu putem face față numărului mare de cadavre care trebuie să fie uh, îngropate. Mi-aduc aminte de epidemia din Regatul Unit, în care 8 milioane de oi au trebuit să fie ucise. Era vorba de epidemia de febră aftoasă din Regatul Unit. Mulțumim! Îi mulțumim uh, domnului uh, în reprezentantul Comisiei pentru această prezentare, doamna Aguilera, ne-a spus că se luptă, că țara dânsei se luptă cu această epidemie de 35 de ani deja. Părerile au fost împărțite, însă acum cred că trebuie să încheiem discuțiile pe marginea acestui punct de până de zi și să trecem la următorul punct care se referă la concurența în lanțul agroalimentar. Avem uh, aici o prezentare. Vom uh, analiza aici perioada de după 2020. Credem că această prezentare va fi foarte utilă domnului Andrew, care nu este aici, însă ne vom folosi de toate aceste informații. E vorba de un nou studiu privind normele legate de concurență în cadrul următoarei politici agricole comune pentru a crește puterea de negociere a fermierilor și a organizațiilor. Raportul domnului de Castro s-a referit și la aceste aspecte și, după cum bine știți, aceste aspecte sunt acoperite și în regulamentul Omnibus. De asemenea, fac obiectul uh, unei serii de discuții în curs. Acum cred că voi da cuvântul cât de repede invitațiilor noștri. Avem aici uh, pe doamna Catherine Delcont, și pe domnul Antonio Ianarelli de la Universitatea Bari, de, din Bari, din Italia. Aveți 20 de minute pentru prezentarea dumneavoastră, așa că dacă sunteți pregătiți, vă vom da cu plăcere cuvântul, aveți 20 uh, de minute la dispoziție și vrem să știm care sunt uh, opiniile dumneavoastră cu privire la acest subiect, vă rog. Domnule președinte, stimați europarlamentari, microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. Doamnelor și domnilor, principalele puncte din studiul nostru în mod foarte sintetic. Vi le voi prezenta acum. Obiectivul studiului nostru și al prezentării este să vă oferim un rezumat al principiilor care guvernează aplicarea regulilor concurenței la agricultură. De asemenea, dorim să vă prezentăm acest cadru juridic plecând nu numai la, de la dreptul pozitiv de regulamentul omnibus, dar și principiile acestea și anume principiul priorității PAC. De asemenea, vrem să vă propunem și câteva recomandări. Cred că, în primul rând, ar trebui să vă reamintim în mod foarte clar că acest cadru juridic al aplicării regulilor concurenței la agricultură se bazează încă de la tratatul de la Roma din 1958 pe precedența pe care o are politica agricolă comună asupra regulilor concurenței. Articolul 42 prevede faptul că aceste reguli ale concurenței nu se aplică la agricultură, la producția și la comercializarea de produse agricole, decât în măsura în care hotărăște Consiliul și de acum încolo Consiliul și Parlamentul, asta ținând cont de obiectivele politicii agricole comune prevăzute la articolul 39. Cu alte cuvinte, specificitățile agriculturii și funcția și rolul social al PAC trebuie luate în considerare în momentul în care se aplică normele concurenței. Astfel, dreptul european permite să sacrificăm concurența în beneficiul obiectivelor politice agricole comune și în scopul atingerii acestora. Asta înseamnă că, în ceea ce privește agricultura, aplicarea regulilor concurenței trebuie să se facă tot timpul, punând pe primul loc atingerea obiectivelor PAC. Altfel spus, Putem aplica regulile concurenței, dar nu ținând cont de eficiența economică, așa cum prevede articolul 101 din tratat, ci ținând cont de obiectivele prevăzute la articolul 39. Astfel, în mod foarte logic, deciziile practice și misiunea organizațiilor de producători și asociațiilor de producători definite și stabilite de politica agricolă comună nu intră sub incidența dreptului concurenței. Trebuie deci să precizăm că acest lucru a fost reamintit într-un mod foarte clar de avocatul general Val în concluziile sale, dar și de Curtea de Justiție în hotărârea de pe 14 noiembrie 2017. Se spune, s-a spus acolo foarte clar că misiunile care au fost atribuite în mod legal organizațiilor de producători și asociațiilor acestora, nu intră sub incidența dreptului concurenței. Reprezintă o adevărată scutire de la dreptul concurenței. În ceea ce privește celelalte acorduri și practici ale producătorilor și asociațiilor acestora, acestea se supun articolului 100 1 din tratat, cu excepția anumitor cazuri foarte clare prevăzute în regulamentul de punere în aplicare a PAC, de la regulamentul 262 până la regulamentul din 2013 privind Uniunea Piețelor de Capital. Aceste regulamente au confirmat specificitatea producătorilor agricoli și a protecției acestora. Toate deciziile care au de-a face cu aceste produseri nu fac obiectul articolului 101, asta numai dacă e vorba de decizii necesare atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 39. În ceea ce privește organizațiile care cuprind exclusiv producători agricoli sau asociațiile bazate pe acorduri între acești producători, toate acestea sunt excluse de la aplicarea articolului 101, cu excepția cazului în care nu, acest lucru nu duce la un obstacol în calea atingerii obiectivelor PAC și la eliminarea completă a concurenței. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a pus o limită la aceste acorduri între producători, pentru că aceste acorduri nu pot viza prețurile produselor agricole, pentru că prețurile reprezintă o componentă structurală a politicii agricole. În acest cadru, cred că trebuie să menționăm următorul lucru. Felul în care s-au aplicat aceste norme de-a lungul timpului au dus la limitări ale interpretării și aplicării acestui cadru. Regulile PAC primează asupra regulilor concurenței și, de multe ori, această precedență a fost încălcată și restrânsă de modul în care Curtea de Justiție și Comisia au interpretat aceste norme. Acest cadru a fost confirmat în regulamentul 1308 din 2013. E vorba de diferența între ce se reglementează prin PAC, care nu se supune prin definiție, însă în articolul 206 se ocupă și de comportamentul producătorilor. Rămân însă în continuare în picioare toate dispozițiile din tratat, însă acestea nu se aplică la elementele PAC care nu intră sub incidența concurenței. Dar Dreptul concurenței se aplică la înțelegerile între producători. În regulamentul 1308, în legătură cu această interdicție absolută de a avea acorduri cu privire la prețuri, s-au introdus în regulamentul 1308 două excepții. În regulamentul 261 în 2011 s-a introdus o derogare cu privire la lapte și care s-a extins și la articolul 161 și la încă câteva articole cu privire la ulei și carne. Însă au existat câteva diferențe fundamentale. Dispozițiile privind laptele se bazau numai pe condiții cantitative legate de producție, atât la nivel național cât și la nivel european. Însă, articolul 169, 170 și 171 s-a introdus o derogare pe baza altor condiții, altor tipuri de condiții. De multe ori, aceste condiții se bazau pe criteriul eficienței de pe piață, adică Articolul 101, aliniatul 3. Care este cadrul juridic în care se aplică normele concurenței astăzi, după ce s-a adoptat regulamentul Omnibus? S-a trecut de la o agricultură administrată la, la o agricultură de piață, pentru că a crescut foarte mult numărul cumpărătorilor și al agricultorilor. Este important, deci, să consolidăm rolul organizațiilor de producători și al asociațiilor organizațiilor de producători, astfel încât să consolidăm rolul agricultorilor în lanțul agroalimentar. De asemenea, a fost nevoie de a consolida și posibilitatea unor acțiuni colective și combaterea practicilor comerciale neloiale. Cazul uh, Andiv ne-a arătat că e nevoie de mai multă siguranță juridică pentru operatorii economici când vine vorba de această scutire și când vine vorba de aplicarea normelor concurenței la producția de produse agricole și la comercializarea acestora. Euh, Regulamentul Omnibus vine cu o modificare fundamentală a organizării comune a pieței, pentru că introduce posibilitatea de negociere colectivă pe baza unui contract colectiv Așadar, organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători pot să înceapă negocieri pentru produsele pe care le vând și, de asemenea, se mai prevede că negocierile pot inclusiv să includă prețurile. Lucru uh, foarte important față de uh, regulamentul 1308. Așadar, se modifică cadrul juridic al uh, normelor de concurență este un lucru important pentru că astfel se consolidează nu doar superioritatea PAC față de dreptul concurenței, ci și uh, importanța rolului organizațiilor de producători și asociațiilor lor în lanțul agroalimentar. Acest text reprezintă așadar un progres semnificativ în modul în care este legiferată politica agricolă comună pentru că astfel um, PAC chiar capătă o eficiență în sensul că obiectivele sale primează asupra normelor din domeniul concurenței. Însă, acest nou cadru juridic prin care se modifică aplicarea normelor de concurență în domeniul agriculturii trebuie clarificat și consolidat. De ce? Pentru că trebuie să avem și mai multă certitudine juridică și, și mai multă eficiență a acestor texte. Din această perspectivă, noi venim cu o serie de recomandări. Și, bineînțeles, că aceste recomandări au scopul de a garanta obiectivele PAC și scopurile asumate. Regulamentul Omnibus reflectă conflictul care există între Parlament și Comisia Europeană în ce privește raportul uh, dintre PAC și domeniul concurenței. Iar acest lucru se regăsește în uh, propunerea de reformă PAC făcută de Comisie. Tema concurenței și rolul organizațiilor de producători nu capătă atenția cuvenită în uh, centrul atenției, vedem uh, că apare problema uh, simetriei contractuale între cei care fac parte din această filieră, din acest lanț, dar nu se vorbește suficient despre efectele economice, despre slăbiciunea structurală pe care o au organizațiile de producători în interiorul acestui lanț. Se pune prea mult accent pe chestiunile juridice. Deci, în ce privește relațiile dintre companii business to business, uh, nu se uh, lămuresc suficient aceste chestiuni și problema care uh, ține de ceea ce am încercat să explicăm până acum este cumva lăsată în margine. Prin urmare, recomandările pe care le-am făcut noi vizează în special articolul 152 din uh, regulament care a apărut după reforma Omnibus. De ce? Pentru că trebuie să eliminăm anumite dubii sau neclarități care au fost introduse. De pildă, nouă ni se pare uh, de recomandat ca la articolul 101 să se elimine o normă care apare și la 152 în ce privește uh, transferul proprietății produselor agricole de către producători la organizație. Mi se pare că nu se justifică decât dacă, sigur, vrem să inversăm uh, importanța pe care o acordăm uh, concurenței față de domeniul agricol. În ce privește puterea de uh, negociere a organizațiilor de producători, de asemenea trebuie să eliminăm acea referire foarte ambiguă, foarte neclară, care pune pe același plan organizațiile care fac transferul de proprietate a produsului cu acele organizații care efectiv concentrează oferta și care desfășoară un rol și, totodată, organizațiile care uh, nu realizează o concentrare, dar care au un rol de jucat în negocierea colectivă. Deci să le punem pe același plan înseamnă să creăm o ambiguitate, o neclaritate în cadrul juridic. Astfel și cooperativele uh, care fac o concentrare a producătorilor a produselor uh, au același rol ca organizațiile care pot să ducă politici de preț, care pot să se implice în uh, negocieri. Deci mi se pare că astfel uh, normele concurenței capătă mai mare importanță aici. În fine, o altă recomandare ar fi de dorit ca pentru a recunoaște mai bine rolul care este acordat organizațiilor de producători, nu ar trebui să excludem uh, intervenția autorităților sau comisiei. Pentru că aceste activități reflectă practic rolul uh, existențial al organizațiilor, autoritățile uh, ar trebui să poată interveni doar pe viitor și să nu afecteze activitatea din prezent a acestor organizații. Deci cred că este nevoie aici de o soluție mult mai clară și mult mai precisă față de ce prevede omnibus. Mai avem și alte recomandări în ce privește articolul 209 din, recu- din regulamentul privind OCP. Este un uh, articol care include excepțiile, adică acele comportamente care nu intră uh, direct în politica agricolă comună, și care constituie o excepție. Articolul acesta, 209, credem noi, trebuie și el clarificat, pentru că, în forma pe care o are acum, el se referă la comportamente, la practici, la decizii ale organizațiilor de producători nerecunoscute, dar vizează și comportamentele acelor organizații de producători recunoscute dar care nu se încadrează de la articolul 152. De asemenea, ar trebui să facem diferența clară între sfera de aplicare a articolului 209, precizând clar că el se aplică organizațiilor nerecunoscute, pe de-o parte, și, pe de altă parte, să um, explicăm că, ele se, că el se aplică și organizațiilor recunoscute, dar numai în uh, condițiile definite la articolul 152. Și de ce? Pentru că uh, dacă nu facem această distinție, comportamentele care nu intră în uh, sfera de la 152 ar putea să intre în sfera de aplicare articolului 209. Tot la acest articol 209 ni se pare util să eliminăm acea interdicție a clauzei de fixare a prețurilor din uh, partea care vorbește despre faptul că excepțiile nu se aplică și la acordurile care uh, vin cu un preț determinat. De ce credem că trebuie eliminată această interdicție? Pentru că ea se justifica numai atunci când prețurile erau controlate. Doar astfel uh, se justifică dar nu există în rest nicio interdicție a clauzelor de fixare a prețurilor în dreptul american, de pildă. În uh, Capper-Volstead Act, care reglementează drepturile agricultorilor și producătorilor în SUA, permite ca din 1922 să funcționeze acorduri care să fie scutite de aplicarea dreptului concurenței, chiar și atunci când ele includ prețuri stabilite, prețuri agreate dinainte. Un alt argument aici ar fi că dacă în amonte operatorii economici, producătorii pot să determine prețuri comune, pot să hotărească prețuri comune și să concentreze oferta, astfel articolul 172 bis ar avea o, uh, un efect real deci ar trebui astfel să asigurăm o mai bună negociere verticală pe parcursul lanțului. Și tot așa, dacă ne raportăm la afacerea ONDIV, uh, credem că acest uh, lucru, uh, această modificare ar opri toate acele uh, cauze în contencios care ne-au ocupat, ne-au ocupat uh, atât de multe resurse. O altă propunere de recomandare se referă la propunerea privind practicile comerciale neloiale. Este vorba despre propunerea de a lărgi sfera de aplicare la toate produsele agricole, la toate alimentele, să extindem câmpul de aplicare la toți furnizorii, adică toți agricultorii, chiar și uh, Uh, cei care nu sunt constituiți în uh, întreprinderi mici și mijlocii. Deci să existe o definiție generală a practicii comerciale neloiale și să existe și o prevedere cu privire la dependența economică a furnizorilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că ne-am încadrat în timp. Vă mulțumesc. Da, așa este. V-ați încadrat foarte bine în timpul de vorbire și vă mulțumesc. Domnul Dontanti. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc, domnule, pentru acest studiu interesant. E întotdeauna foarte interesant uh, să vezi detaliile care apar, uh, mai ales când uh, ești parte dintr-o negociere pe un astfel de dosar. Dar înainte să trec la întrebări, vreau să vă spun că noi am încheiat pe 12 octombrie negocierile pe regulamentul Omnibus, adică înainte să fie publicat uh, raportul curții cu privire la această afacere ONDIV. Dacă hotărârea ar fi fost alta, poate că și acum am fi putut să facem schimbări. În orice caz, este o muncă foarte, foarte grea. Trebuie să rezistăm la încercările comisiei și, în același timp, trebuie să venim cu o politică incisivă. O să vedem dacă am făcut ce trebuie. Și acum o să mă refer la ce ați spus dumneavoastră în prezentare. În ce privește articolul 152, într-adevăr, ele prezintă o schimbare de paradigmă în ce privește uh, organizațiile de producători și normele concurenței, dar asta este o alegere de politică clară făcută de către colegiuitori și, după cum bine spuți, trebuie să tragem învățăminte din uh, anii trecuți Uh, PAC în trecut reprezenta prețuri controlate, politici publice. Oricine încerca să se amestece în această politică a prețurilor era împiedicat. În 92 am uh, schimbat uh, politica agricolă comună, dar n-am renunțat la acest principiu. Astăzi vrem să adaptăm această legislație a organizațiilor de producători la realitățile pieței. Piețele însă funcționează cu prețuri reglementate. Ce ați spus legat de articolul 101 este într-adevăr pertinent. Avem aici o dezbatere juridică pe care trebuie să o purtăm. Mie mi se pare că uh, derogarea reprezintă un semnal puternic pentru public, publicul agricol, vreau să spun, și mai ales pentru toți operatorii, pentru că uh, am dat, iată, o orientare, o linie extrem de clară. În ce privește transferul dreptului de proprietate, aici uh, trebuie să facem clarificări în viitoarele norme privind OCP, pentru că a apărut regulamentul Omnibus care clarifică ce înseamnă derogările și transferul de proprietate. Ați uh, spus că vreți să vă asigurați că normele de concurență se vor aplica doar pe viitor. Păi este foarte clar și eu vă îndemn să vă uitați la considerente, pentru că în considerente uh, noi uh, reluăm uh, in extenso ceea ce ați uh, menționat dumneavoastră. Vrem să oferim o bază de protecție, un punct de plecare pentru viitor. În ce privește articolul 209, a spus că el are caracter operațional, dar nu își îndeplinește menirea pe de întregul. Tocmai de asta noi am introdus măsuri prudențiale. Putem uh, astfel să uh, tragem comisia la răspundere și uh, ea să vină cu propuneri mai degrabă decât să trecem imediat la sancțiuni. Așa funcționează jurisprudența ați propus să reformulăm articolul 209, să-l rescriem pentru a uh, integra acolo și uh, hotărârea curții în uh, cauza ONDIV. Va trebui să așteptăm puțin în va trebui să vedem dacă această derogare are caracter operațional și influențează dreptul concurenței. În articolul 152 apare o prevedere extrem de explicită, deși autoritățile franceze pe 3 mai au făcut uh, clarificări cu privire la modul în care interpretează acest text. Eliminarea clauzei referitoare la prețuri uh, nu mi se pare o idee uh, strălucită. Știu că aici în sală sunt foarte mulți de acord, foarte mulți în dezacord și nu așteaptă decât să provoace comisia pe tema asta. A fost și așa foarte greu să adoptăm regulamentul omnibus nu aș vrea să uh, golim de sens uh, articolele uh, renunțând aici la acea interdicție de la 209. În ce privește alinierea articolului cu tratatul, în 2013 am respins acest lucru și mă gândesc la Albert Des, la Paolo De Castro, care a făcut atunci un raport împreună am uh, reușit să ne înțelegem foarte bine cu președința estoniană. Acum uh, trebuie să dăm dovadă de prudență. Mie mi se pare um, periculos să intrăm la articolul 222 în ce privește categoriile profesionale. Mulțumesc oricum pentru analiza dumneavoastră care vine la fix uh, la momentul cel bun și ne dă foarte mult de gândit cu privire la modul în care trebuie să gândim dreptul concurenței. Și după cum ați spus, între 1308 și Omnibus deja am făcut uh, pași importanți, am modificat uh, politica agricolă comună în sensul bun. Mulțumesc! 5 minut, 6 minute. Am pus de castru, boagă aveți șase minute să trageți concluziile. Tot più breve, perché il collega D'Antena già anticipato. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi mai... Um, voi avea o intervenție mai scurtă, pentru că colegul Dantin s-a referit deja la multe aspecte. În primul rând, le mulțumesc foarte mult experților pe care i-am invitat astăzi. Cei care, ca și mine, s-au ocupat de regulamentul Omnibus, și acum încă și mai mult cu privire la directiva europeană legată de practicile neloiale. Acest studiu este o mare plăcere pentru mine, chiar este. Vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, ne-ați făcut această prezentare. Ne va ajuta foarte mult pentru că, după cum bine știți, uh, noi deja am votat cu o largă majoritate pe recomandările pe care le-ați făcut dumneavoastră. Acum uh, lucrurile se întâmplă în Consiliu, cu ajutorul Comisiei, care de altfel este reprezentată și aici, și cred că um, acest studiu ne va ajuta să fim și mai ambițioși și să finalizăm aceste triloguri până la Crăciun, până la sfârșitul președinției austriece. Eu acum aș vrea să mai adaug câteva aspecte. Și aici vreau să mă refer la, practic, să mă adresez colegilor noștri. Studiul dumneavoastră a adus noi dovezi științifice cu privire la extinderea directivei privind practicile neloiale la mai multe produse și la toate companiile, conform principiului că unfair e unfair, ce e injust e injust și că nu există atâtea nuanțe economice. Oare în acest punct Comisia nu ar trebui să susțină ceea ce a votat deja Parlamentul și să ne ajute să încheiem în mod corespunzător negocierile cu Consiliul pe acest punct. Mulțumesc! Pan poseł Des. Îmi place, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumiri ambilor experți. Eu nu sunt jurist, totuși aș dori să îmi ofer părerea la un aspect. Anume, Edeka gemeint, sondern die Einkaufsgemeinschaften, die dann oben. Cu privire la cumpărători, mai ales cooperativele. Există cooperative care sunt mai mari decât cele pe care le știm în Germania, EDK, de exemplu, și trebuie să fie foarte clară această diferențiere în negocierile din trialog, pentru că dacă nu s-ar putea să avem probleme. Știm, de asemenea, că în Europa se fac alianțe. Și vânzătorii um, din Austria și din Germania pot să vândă în Belgia și trebuie să existe o egalitate de șanse în ceea ce privește concurența. Eu provin din cel mai mare grup politic din Parlament, din PP, și noi ținem foarte mult la economie, este o temă extrem de importantă pentru noi. Am avut un singur vot împotrivă și a trebuit să negociem. și chiar și colegii din țările nordice, care sunt foarte liberali din punct de vedere economic, au spus că trebuie să acționăm. Așadar, sunt foarte convins că vom atinge un rezultat bun și un rezultat care îi va ajuta pe procesatori și pe agricultori și le va întări poziția în fața marilor supermarketuri și hipermarketuri. Eu sunt europarlamentar din, de foarte mulți ani. În 2005 s-a început cu eliminarea tarifelor, uh, uh, s-a început propunerea pentru eliminarea tarifelor de roaming în telefonie și practic ne cam băgăm peste liberul schimb, dar dacă se exploatează consumatorii, trebuie să intervii în economia de piață. Da. Domnul Rope are cuvântul. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų labai. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și experților pentru prezentări. Este vorba despre o chestiune extrem de importantă și foarte oportună. Aș avea o întrebare foarte concretă. Concurența este un cuvânt foarte frumos, dar avem impresia că este folosită pentru a apăra interesele intermediarilor și comercianților. Ei pot să își transfere uh, povara de cheltuiele asupra consumatorului. Iar producătorul care aduce uh, materia primă este lăsat fără apărare. Îi se aplică orice reguli vrem și nu este tratat pe picior de egalitate cu ceilalți participanți la piață. Ceilalți văd care este situația, ei hotărăsc dacă um, cresc prețurile pentru furnizorii de materii prime sau nu. Așadar, nu ar trebui să prevedem un prag pentru cineva care investește, pentru agricultori, de exemplu, pentru că aceștia să știe că nu vor da faliment, că vor putea uh, supraviețui prin munca lor. Dacă noi lăsăm productorii fără apărare, atunci aceste probleme îi vor scufunda. Firește că țara, situația se manifestă diferit de la țară la țară. Există uh, țări în care 20% din producători sunt membri ai cooperativelor dar procentajul este mai mare, chiar 60% în alte țări. Deci diferența este între 30 și 40%, dacă este să facem o comparație. Deci, plățile directe ar trebui să fie utile pentru toată lumea. și să dăm bani prin plăți directe pentru, chiar dacă știm că cineva va da faliment, asta nu are rost. Apoi, prețul laptelui, altă problemă. Diferența de preț este enormă. Este chiar de trei ori mai mare prețul de vânzare față de prețul uh, de, de cumpărare de la fermier. Și nu știu cum intră asta la, la regulile concurenței. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Buda, foarte pe scurt, vă rog. <clears throat> Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Uh, ieri am fost la un târg uh, de produse agricole în țara mea, în România, și am stat de vorbă cu producătorii de acolo și spuneau că încă au foarte mari probleme Uh, în ceea ce înseamnă asocierea fermierilor în diverse structuri cooperative sau asociații uh, care să le poată reprezenta interesele. Eu cred că este foarte important să avem în vedere această chestiune și să punem presiune pe statele membre să găsească formule de a-i determina pe fermieri să se asocieze, pentru că este singura lor soluție de, uh, de a rezista pe piață. În România, sigur, am avut pe vremuri comunismul, mă rog, CAP-urile și atunci este o oarecare rezistență în această direcție de asociere, dar totuși e o chestiune care, în opinia mea, dacă nu punem presiune pe statele membre să determine prin mijloace indirecte scutiri de taxe și așa mai departe, să se asocieze, nu o să avem această formulă de mă rog, de, de lucru pentru fermieri și aș mai pune încă o chestiune în discuție legată de prețul de cost. Atenție că, de exemplu, în România, în ultimele luni, am avut o creștere a prețului la combustibil extraordinar de mare, cu 40%. asta se reflectă foarte mult în prețuri și de aceea este important să găsim niște mecanisme prin care să se poată adapta prețurile în funcție de ceea ce înseamnă prețul de cost a acelui produs. Mulțumesc. Madame McGuinness. Doamna Ghenes are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc experților. Nu știu dacă Digi Agri sau Digi Competition sunt prezente aici la comisie. Cred că ar fi util să vină cineva de la una din aceste două direcții uh, să reacționeze la prezentări. Și tot zâmbim acum pentru că noi știm că um, avem, uh, avem aceeași părere ca și dumneavoastră, dar politica agricolă uh, promovată de comisie nu este aceeași. Și aș dori astfel să vă rog să ne oferiți câteva piste prin care putem câștiga bătălia cu comisia. Recomandările dumneavoastră cu privire la practicile neloiale sunt binevenite. și Digi Competition este de părere că prețul se formează la nivel de consumator fără să se țină cont de restul lanțului alimentar. Și asta este uh, prevederea în, uh, în PAC. Structure. Mulțumesc. Dacă m-ați fi rugat să vă dau cuvântul la început, aș fi uh, știut cum să, cum să, cum să împart timpul. Dar acum când cereți pe parcurs, trebuie să vă ofer mai puțin timp. Deci vă rog frumos să cereți să interveniți la început. Următorul vorbitor, vă rog. Domnul Flanagan. Mulțumesc. Pe măsură ce evoluează dezbaterea, pur și simplu îmi vin noi întrebări. Este o dezbatere vie, nu una statică și de aceea am dorit să intervin pe parcurs. Pentru că doresc să răspund doamnei McGuinness. Și pentru prima dată sunt de acord cu ea. Ce surpriză! Aș dori și eu să aud ce are Comisia de spus în această privință pentru că aceste chestiuni pe care le discutăm sunt esențiale pentru supraviețuirea zonei din care provin eu și a altor zone. Nici eu, ca și domnul Des, nu sunt expert juridic, dar nu dorim să ajungem în, în situația în care agricultorii nu vor primi un, un uh, preț corect pentru produsele lor. Eu doresc să știu când intru în supermarket cât a primit fermierul pentru laptele respectiv. Vreau să se vadă pe etichetă. Dacă nu-mi convine, atunci mă duc la un alt uh, magazin și aș dori să aud ce are Comisia de spus în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, reprezentantul Comisiei are cuvântul. El este director adjunct la DG Agri. Așadar, aveți cuvântul. I said. Mr. Begele. Yeah, thank you very much, uh, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că suntem împărțiți în direcții generale, dar reprezentăm comisia în întregimea sa și putem să ne coordonăm la nivel intern și facem acest lucru foarte intens și pe aceste chestiuni pe care le-am discutat astăzi. Așadar, o să vă ofer răspunsuri la observațiile și la întrebările dumneavoastră. În primul rând, întrebarea pe care ne-o punem este nu, dacă, nu este dacă să sacrificăm concurența în beneficiul agriculturii sau invers. Noi ne întrebăm cum putem ajunge la un echilibru între interesele sectorului agricol, așa cum acestea sunt descrise în tratat, și beneficiile pe care le poate avea concurența în domeniul agricol. Nu există nicio îndoială că în hotărârea curții stă scris că um, PAC are întâietate asupra regulilor concurenței. Dar tot această hotărâre spune că agricultura nu este un domeniu lipsit de concurență. Deci aceasta este baza de la care pornim, pentru că noi luăm hotărârile curții foarte în serios. Și cred că dezvoltarea acestor, uh, acestor prevedere, elaborarea acestora a ținut cont întotdeauna de jurisprudența curții în ultimii 20-25 de ani. Ca și domnul De Castro, am participat în mod activ la trilogurile care au dus la compromisul final. Și mi-amintesc foarte bine că discuția era extrem de sofisticată și rezultatul a fost mulțumitor la sfârșit pentru toate părțile implicate și Comisia a făcut o declarație foarte convingătoare că am fi dorit ca acest proces să fie precedat de, un, de o evaluare a impactului în ceea ce privește uh, problemele economice, sociale și agricole discutate. Rezultatul a fost noul articol 152, care, după cum s-a spus, nu este foarte amonizat cu articolul 209, însă aceasta este consecința ceea ce se întâmplă dacă procesul legislativ este unul spontan, să zicem, și produce discuții și rezultate ad hoc, lucru care poate să fie evitat dacă lucrurile sunt analizate în detaliu înainte. Și cred că este important, odată ce intrăm în aceste discuții, să se bazeze acestea um, pe o analiză de impact cuprinzătoare și detaliată. Articolul 152 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018. Și acum suntem în octombrie, deci n-au trecut nici 10 luni. Nu avem experiență practică, deci cu acest articol nu există jurisprudență care să pornească de la el, așa că mă alătur domnului Domtin. Adică, întâi trebuie să avem experiență cu aplicabilitatea acestui articol și uh, cunoștințe legate de uh, fel, felul în care funcționează, înainte să-l schimbăm. Iar acest articol are clar beneficii, pentru că uh, se vede foarte clar că uh, nu este nevoie să se mai intervină, să mai fie purtat acest articol prin, uh, prin instanțe și cred că este un articol mult mai clar din punct de vedere juridic, după cum a spus și domnul Danta. Acestea fiind spuse, o să mă refer la câteva chestiuni mai detaliate. S-a făcut o recomandare în studiul experților să se uh, Um, șteargă trimiterea la articolul 101. Această trimitere este una din binefacerile noului regulament pentru că se clarifică efectele prevederilor relevante. Acum știm că această situație că suntem într-o situație în care 101 nu ar fi aplicabil. Nu știam asta în trecut și suprimarea acestei prevederi ar duce la uh, întrebări, cum că de ce legislatorul nu dorește să clarifice situația uh, legată de aplicabilitatea uh, regulilor concurenței în, uh, în domeniul agricol, în baza articolului 206. Uh, articolul 209 și acesta a fost pomenit. Nici Uh, acest articol nu trebuie discutat acum pentru că trebuie să-l discutăm mai bine legat atunci când vom avea o analiză de impact referitor la legătura între 209 și 152, pe care nu o avem încă. Până acum, Comisia nu a solicitat nicio interpretare pe baza prevederii adăugate la 209 și ar fi probabil o idee bună să uh, așteptăm o astfel de interpretare, o astfel de declarație din partea Comisiei înainte de a conchide că trebuie să rescriem acest articol. S-a propus suprimarea uh, clauze referitoare la fixarea prețurilor de la articolul 209. Nu cred că este nevoie să intrăm acum într-o interpretare detaliată, dar eu nu cred că asta se poate numi o clauză de fixare a prețurilor se interzice prin prevedere obligativitatea de a, uh, de a cere un preț prestabilit. Nu știu dacă asta se numește fixare a prețurilor sau dacă interpretăm noi lucrurile în mod diferit. Deci cred că lucrurile acestea trebuie să fie clarificate și discutate înainte de a intra în negocieri juridice complexe pe aceste probleme. În ceea ce privește UTPs, not support the parliament's position. practicile comerciale neloiale. Um, noi suntem de acord cu Parlamentul și cu experții care au redactat acest studiu, am făcut acest schimb de opinii, da, neloial înseamnă neloial, unfair is unfair și, prin urmare, uh, tot trebuie inclus toți operatorii economici. Singurele argumente pe care le am sunt cele pe care le-am mai repetat de vreo două ori, în primul rând avem niște um, preocupări, niște îngrijorări foarte serioase și ne-au fost confirmate și de uh, Consiliu că o extindere a domeniului de aplicare ar, uh, ar interfera cu articolul 143 din tratat. Mi se pare destul de periculos și nu trebuie să riscăm să adoptăm legislație care uh, Uh, peste câteva luni sau peste câțiva ani uh, uh, este invalidată de către Curtea de Justiție. Propunerea noastră este guvernată de principiul subsidiarității și principiul proporționalității. Subsidiaritate pentru că dacă toate statele membre au legislație în această materie, nu este o idee bună să uh, Um, trecem noi peste aceste aspecte importante din legislația lor. Trebuie să le oferim o armonizare, pe baza unei armonizări uh, minime la nivel european, să elaboreze, să dezvolte și mai mult uh, legislația pe care o au deja. Proporționalitatea înseamnă că nu trebuie să ne confruntăm cu situații care nu uh, cer neapărat reglementare. De exemplu, um, relația între marile suprafețe și uh, companiile mari de distribuție la nivel internațional. Cred că trebuie să să găsim și alte posibilități. Alianțele. Am analizat această problemă și este foarte complexă pentru că nu există doar un tip de alianță de cumpărători. Ele uh, funcționează în moduri foarte diferite. Deci nu cred că trebuie să le interzicem. Nu asta este soluția. Trebuie să vedem dacă este nevoie să intervenim pentru a îi proteja pe producători. Deci dacă nu trebuie să intervenim împotriva acestor alianțe care au loc în, între jucătorii mari din lanțul alimentar dar cu siguranță problema va mai reveni în cadrul discuțiilor. Domnul Rope a vorbit despre diferențele enorme de preț. Asta ține de piață, adică dacă există deficit sau surplus pe o anumită piață. Prețurile unde este surplus sunt mai mici, unde e deficit sunt mai mari este o chestiune de concurență în statul membru sau regiunea vizată, după cum a spus și dumneavoastră. În anumite state membre sunt organizații ale uh, producătorilor, sunt cooperative, fenomen destul de des întâlnit. În alte state membre, din nefericire, există o reticență din partea producătorilor să intre în cooperative. Uh, aceste situații se reflectă în preț. În concluzie, cred că am avut discuții foarte rodnice în cadrul adoptării regulamentului Omnibus și în momentul de față nu avem cele necesare pentru a redeschide discuția. Acum, producătorii beneficiază de un grad rezonabil de siguranță și dacă am redeschide discuțiile, cu siguranță am distruge această certitudine, această claritate pe care am obținut-o anul trecut. Dar firește că putem să continuăm discuțiile și la urma urmei Parlamentul uh, decide care vor fi amendamentele la regulamentul OPC. Dar, după părerea mea, este să păstrăm, trebuie să păstrăm lucrurile um, cu o vizibilitate mai mică. Mulțumesc! Este o temă destul de dificilă și ar fi greu de găsit o soluție mulțumitoare pentru toată lumea. Avem 10 minute pentru, a, pentru răspunsuri. Ma vorrei soltanto fare una... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să fac o observație generală. Aș vrea, de fapt, să exprim regretul pentru faptul că articolul 39, adică baza politicii agricole comune, care mereu a fost legat de o politică de prețuri, făcea mereu referire explicită la doi subiecti economici – agricultorii și consumatorii. Agricultorii care trebuiau să aibă venituri adecvate și consumatorii care trebuiau să aibă prețuri adecvate. Deci, um, articolul 57 lua în calcul ambii jucători principali. Și politica prețurilor nu s-a bazat um, fără motiv pe un raționament care ținea cont de prețul cel mai mic și de prețul cel mai mare în zonele cu penurie și zonele de abundență. Ei bine, politica prețurilor este politica ce recunoștea principiul concurenței. Astăzi, prețul nu mai este politic, pentru că acum se bazează pe piață și acesta trebuie să fie hotărât de uh, agenții de pe piață, dar de multe ori există un dezechilibru. Actul american din 1922 și el a avut un scop, pentru că această normă le permite asociațiilor de producători chiar și să fixeze prețurile. Asta înseamnă că în legislația privind concurența pentru agricultură se recunoaște într-o oarecare măsură această nevoie. Și aș vrea să supun atenției dumneavoastră un alt aspect specific. Acesta poate părea un pic mai tehnic, dar aș vrea totuși să vorbesc despre el. În cauza Andive, pe baza textului care a precedat regulamentul Omnibus, Curtea a recunoscut că organizație de producători putea să adopte decizii chiar cu privire la limitarea producției, pentru că aceasta se număra prin, printre obiectivele care legitimau aceste organizații la momentul recunoașterii. După Omnibus, acest lucru este considerat o derogare la articolul 101. Asta înseamnă că din acest punct de vedere s-a făcut un pas înapoi din perspectiva reglementării, pentru că înainte se putea face acest lucru, dar acum se poate face numai în baza condițiilor suplimentare introduse în noua versiune de 152 ca derogare la 101. Deci înainte acest lucru este prevăzut în PAC și curtea spunea, nu, nu este o derogare, pur și simplu nu se aplică dreptul concurenței pentru că e vorba de PAC. Acum această normă este prevăzută tot în PAC, însă se spune că această normă funcționează ca o derogare de la 101. Asta înseamnă că uh, respectarea concurenței a devenit norma principală și PAC reprezintă o posibilitate de a face derogare de la uh, normele privind concurența. Sistemul pe care îl construim este un sistem care le permite acestor organizații oarecare marjă de manevră, dar le permite acest lucru printr-o modificare. Înainte puteau face asta în temeiul PAC și acum fac asta ca niște derogări de la dreptul concurenței. Mie mi se pare că este un uh, mecanism care trebuie semnalat. Eu, în calitate de jurist, voiam să subliniez acest lucru, dar până la urmă e alegerea legiuitorilor. Da, sunt uh, perfect de acord cu observațiile făcute de colegul meu. Și eu aș vrea tot uh, o, să fac o observație generală. Noi vedem lucrurile din perspectiva juriștilor. Și dacă nu l-am înțeles greșit pe domnul Măghele, aș încerca să îi răspund spunându-i că există două aspecte diferite. Articolul 152 și articolul 209. Deci, clarificarea articolului 209 nu va influența niciun fel înțelegerea articolului 152. Ați uh, făcut referire și la concurență și rolul concurenței, ce face concurența. Noi nu am vorbit despre concurență în sine, ci am vorbit despre dreptul concurenței. Și cred că Construcția europeană trebuie să se bazeze pe două mari politici, politica agricolă comună și politica de concurență, care se declină în norme privind concurența. S-a făcut referire de mai multe ori la hiperputerea de cumpărare, la hiperconcentrarea în amonte a acestor filiere, în aval, îmi cer scuze, acestor filiere. Da, într-adevăr, dreptul concurenței are un rol în controlul acestor structuri și în controlul abuzurilor de putere. Dar ar trebui ca diferitele politici ale Uniunii Europene să fie coroborate, pentru că nu există o adevărată contradicție între politica agricolă comună și politica în materie de concurență. În ceea ce privește practicile comerciale neloiale, în propunerile pe care le-am făcut noi, nu e vorba despre extinderea domeniului de aplicare la toate toate, la toți subiecții de drept, ci de a extinde domeniul de aplicare la toți furnizorii. Și în acest proiect de directivă, furnizorii despre care se vorbește sunt producătorii de produse agricole. Dreptul pozitiv al Uniunii Europene cunoaște, ca de altfel toate sistemele juridice, lupte împotriva cazurilor de abuz și toate acestea sunt sancționate în mod contractual și apoi care este eficiența acestei directive și al câmpului său de aplicare. Această directivă nu poate rezolva problemele structurale care există și care probabil vor exista în continuare, de exemplu, acest fenomen al um, supraconcentrării atât în ceea ce privește cumpărarea cât și în ceea ce privește distribuirea. Amazon, de exemplu, încheie acorduri foarte mari cu firmele de distribuție și în acest acest context putem înțelege preocupările agricultorilor. W ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. Cred că cu asta am încheiat uh, runda de intervenții. Au intervenit membrii comisiei noastre, experții noștri ne-au făcut prezentări, cred că toată lumea s-a exprimat. Așa că Declar ședința de astăzi închisă. Sunt convins că vom reveni în curând la aceste subiecte, însă această discuție s-a referit la dispoziții legislative. Mâine dimineață votăm începând cu ora 9, așa că să nu vă uitați cartelele de vot. Vă doresc o seară plăcută, la revedere!